Bonjour. Bună ziua. Aș dori să vă rog să luați loc. Uh, continuăm lucrările comisiei noastre cu sesiunea de votare, după care vom avea un schimb de opinii cu doamna comisară uh, Eliza Ferreira avem uh, un prim vot cu privire la descărcarea de gestiune 2018, bugetul general al Uniunii Europene. Doamna Cutajar este raportor pentru acest dosar. Ne-a prezentat în luna decembrie proiectul său de raport. Au fost depuse 42 de amendamente și 10 amendamente de compromis au fost negociate între grupurile politice. Aș dori să știu dacă doamna raportor dorește să ia cuvântul înainte să trecem la vot. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care ne-au trimis amendamente. Am încercat să le includem sau să includem cât de multe cu putință și uh, am ținut cont și de prioritățile politice importante pentru noi. Mulțumesc tuturor pentru cooperare. Mulțumim. Putem trece, deci, la vot. Votăm compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Acest compromis este adoptat. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă.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 S-a închis votul. Se adoptă 31 de voturi pentru, 4 împotrivă. Felicitări doamnei raportor pentru munca minunată depusă pentru acest raport. Acum putem trece la al doilea vot. E vorba de avizul Parlamentului European cu privire la modificarea deciziei Consiliului privind un mecanism de protecție civilă. Coordonatorii au hotărât să întocmească un uh, aviz sub forma unei scrisori scrisă de către președinte. N-a fost nicio obiecție la procedură. Avem un singur vot. Cine este pentru? Mai bine electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Minunat. Acum, va trebui să luăm o pauză de câteva minute în așteptarea doamnei comisar. Aș dori să vă spun că audierea doamnei uh, comisar, deci uh, schimbul de opinii, va avea loc în felul următor. O să dau în primul rând uh, cuvântul coordonatorilor. Doamna comisar va răspunde direct uh, fiecărui coordonator în parte, după care voi da cuvântul colegilor care doresc să ia cuvântul și deci uh, care se înscriu la cuvânt. Doamna comisar urmând să răspundă în bloc la întrebările din partea colegilor. Deci, iată, luăm o pauză și ne vom relua lucrările când sosește doamna comisar. Je vous remercie de prendre place. Vă rog să luați loc. Nous avons le, pla le plaisir d'accueillir ce matin au sein de notre commission régie. E o onoare pentru noi să urăm bun venit doamnei Eliza Ferreira. La comisia noastră este vorba de doamna comisar pentru politica regională. Pentru prima dată veniți la comisia noastră, la Comisia pentru Politica Regională de la alegerea dumneavoastră consacrată în 27 noiembrie 2019 de către Parlamentul European. Este o plăcere pentru noi să vă avem în rândul nostru în această dimineață și aș dori în mod oficial să profit de această ocazie pentru a vă adresa uh, felicitări călduroase ne așteaptă 5 ani de muncă împreună și uh, provocări numeroase, importante, în primul rând vorbim despre încheierea negocierilor cu privire la cadrul financiar multianual, uh, un uh, obiectiv uh, legat uh, de cadrul financiar uh, multianual, de asemenea, negocierea tuturor regulamentelor foarte importante pentru politica de coeziune, regulamentul privind dispozițiile comune, federi Interreg și așa mai departe. Deci, vă dați seama că volumul de muncă care ne așteaptă este imens, la fel ca și răspunderea care ne revine. Pentru ca regiunile Europei, toate, să aibă Uh, la dispoziție regulamente uh, pentru uh, viitoarea programare financiară. Tocmai am hotărât la reuniunea coordonatorilor să înghețăm până la finele lunii februarie toate trialogurile politice. Pentru că așteptăm din partea Consiliului European un buget care să fie la înălțimea acestor provocări și care să nu sacrifice politica de coeziune. De asemenea, ne dorim ca Consiliul European să ia poziție cu privire la articolele uh, care fac parte din regulamentul pe care trebuie să îl negociem și care nu fac parte din uh, cutia de negociere în virtutea prerogativelor uh, conferite de către tratate codeciziei iar Parlamentul European este ferm hotărât să apere, să-și apere aceste prerogative de colegiuitor. Dorim ca ele să fie respectate și aceasta uh, cu supra de măsură. Și spunând asta, de fapt, nu fac decât să reflectă poziția comună a comisiilor Parlamentului European. În orice caz, avem o orientare care provine de la conferința președinților de grupuri politice din Parlamentul European. Și de aceea, doamnă comisar, astăzi vă uh, rugăm cu toții să lucrăm uh, pentru regulamentul privind uh, dispozițiile comune pentru FEDER și FEAGA pentru anul 2021 Uh, un regulament uh, de tranziție pentru fondurile de coeziune pentru anul 2021. Parlamentul European este hotărât ca negocierile care urmează să uh, insiste pe partea bugetară, pe problemele bugetare. În repetate rânduri am subliniat acest lucru. Vom vom, suntem liberi să pregătim cele mai bune negocieri, uh, să avem cele mai bune regulamente în urma acestor negocieri, dar dacă se sacrifică bugetul pentru coeziune, practic toate obiectivele politicii de coeziune uh, sunt sacrificate cu această ocazie. Și deci comisia noastră este hotărâtă să apere cu dinții prerogativele și fondurile uh, care intră în sfera sa de competență. Uh, bugetul prezentat de către președinția finlandeză nu poate fi acceptat de către noi. Am spus acest lucru și îl repetăm sus și tare și astăzi. Ne punem uh, mari speranțe în propunerile uh, președinției croate, iar realitatea de astăzi se poate schimba, viitorul poate ne aduce ceva uh, bun și sper uh, și rămân optimist în acest uh, sens. În paralel, pentru a pregăti următoarea generație a politicilor de coeziune, comisia noastră este competentă pe fond pentru a revizui mecanismul pentru o tranziție justă, echitabilă, care să permită uh, adunarea de fonduri uh, Uh, numai puțin de 100 de miliarde de euro pentru a ajuta regiunile europene să facă tranziția de la o economie uh, înspre o economie cu uh, emisii scăzute de carbon și pentru a reduce cu 50% emisiile de gaze poluante până în 2030. Vă dați seama, seama, doamnă comisar, că, având în vedere toate aceste realități, e schimbul de opinii pe care l-am pregătit uh, cu dumneavoastră astăzi este foarte important pentru noi membrii comisiei uh, noastre uh, vă vor adresa uh, multe întrebări, atât în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune, dar și regulamentul pentru o tranziție echitabilă. Deci, dacă sunteți de acord, vom proceda ca de obicei. Voi da întâi cuvântul coordonatorilor. Vă rog să răspundeți direct întrebărilor lor în parte, după care vom avea dezbaterea cu colegii care fac parte din comisia noastră și vă vom da cuvântul pentru a răspunde în bloc la aceste întrebări adresate de către colegi. Voi da acum cuvântul, deci, colegului Andrei Novakov, care va vorbi numele grupului PP dacă nu doriți, totuși să spuneți două, trei cuvinte în lansarea acestei uh, dezbateri. Îi dau cuvântul lui Andrei pentru PP. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar. Îmi amintesc uh, de audierea dumneavoastră am spus că uh, dezvoltarea regională și politica de coeziune vor avea nevoie de un comisar puternic uh, uh, ca să le apere și pe atunci nu îmi dădeam seama că va sosi momentul atât de repede. Pe atunci mă gândeam că se poate ca până la președinția croată sau cel mai târziu la începutul președinției germane vom ajunge un, la un acord cu privire la CFM și regulamentul privind dispozițiile comune și pe dosarele conexe. Din păcate a sosit anul nou cu uh, ceva dezamăgire. Uh, sigur, eu nu reflect poziția întregii noastre comisii, dar uh, ce vă pot spune este că constat că colegii sunt destul de dezamăgiri în legătură cu întârzierea și uh, vina nu este a Parlamentului și, să fim sinceri, nici a Comisiei. Vina e a Consiliului. Cu toții am fost aleși și ne întoarcem la alegătorii noștri aproape săptămânal. vorbim uh, cu vecinii noștri, cu oamenii care ne-au acordat voturile și oamenii nu înțeleg de ce se uh, întârzi atât de mult, atât de mult în ce privește regulamentul uh, cel mai important. Nu înțeleg de ce Consiliul nu are un mandat de ce nu a luat poziție, dar avem această cutie de negociere, necobox, în care punem tot timpul ceva, din care scoatem ceva, nici măcar eu nu mai înțeleg bine ce se întâmplă, deci nu-i condamn uh, pe cei care sunt uh, supărați pe noi. Dar ne aflăm într-un moment uh, de cumpănă, de răscruce și cred că ar trebui să ne pregătim planul B pentru viitor și aș dori să știu care este planul dumneavoastră B Ehm, credeți că ar fi bine să prelungim perioada de programare cu un an în care să putem să, adăug, să, să adoptăm uh, regulamentul privind uh, cadrul multianual? oricare ar fi decizia, în orice caz trebuie să dăm dovadă de curaj, dar și să o explicăm foarte bine alegătorilor, pentru că sunt sigur că euroscepticismul va câștiga teren situația va fi prezentată ca încă a, a câta situație în care Uniunea Europeană nu reușește să ia o decizie și mai avem și alte crize, nu trebuie să creăm o criză suplimentară. Mulțumesc! Merci beaucoup, Andrei. Madame la... Mulțumesc, Andrei. Doamna comisar, vă dau cuvântul. Stimate domnule președinte, stimate domnule Novakov, dragi foști colegi, mai întâi vă spun la mulți ani și toate cele bune pentru noul an. Apreciez invitația. Este foarte important pentru mine să păstrez legătura cu Parlamentul și să avem un contact permanent. Domnule Novakov, cred că cu toți împărtășim uh, această preocupare Știm că uh, trebuie să ținem cont de calendar, de vechile proceduri pentru perioada în care se acordă ajutor. Tocmai am aflat din prima intervenție a președintelui comisiei că, de fapt, aceasta era poziția Parlamentului. Ce am eu de făcut acum este să o analizez, să o înțeleg și să vedem cum putem uh, să diminuăm costurile pentru următoarea perioadă de programare. Că nu care cumva oamenii, părțile interesate care sunt uh, beneficiari ajutorilor de la comisie să nu se află într-o situație de blocaj. Să știți că această poziție m-a luat oarecum prin surprindere. Mă voi gândi cu staful meu, cu Um, angajații de la Direcția Generală să vedem cum putem să continuăm să acordăm acest ajutor și să diminuăm costurile de îndată ce vom ajunge la un compromis. Uh, vă vom contacta pe toți cei care sunteți implicați în luarea acestei decizii, dar, uh, repet, vom vedea cum putem să facem în așa fel încât povara financiară să fie cât mai redusă cu putință, atât pentru micile uh, întreprinderi, pentru municipalități. Da, e bine să ne grăbim, dar să nu ne pripim. Uh, aceasta este speranța mea. Vă asigur că avem exact aceleași preocupări. Acum uh, totul se află între mâinile colegislatorilor, dumneavoastră vă revine misiunea de a face ultimii pași, dar cum eu nu trebuie să fac comentarii aici despre alte instituții, nu pot decât să vă mulțumesc că mi-ați împărtășit această informație și să vă promit că voi face tot ce îmi stă în putință ca să nu aducem atingere obiectivelor finale ale politicii noastre. Mulțumesc! dau cuvântul colegului nostru din partea grupului socialist. La uh, Constanț Crel. Uh, mulțumesc, doamnă comisar, an nou uh, fericit pentru acest an, un an cu siguranță nu ușor, anul 2020. Împărtășesc preocupările exprimate de către colegul Andrei Novakov. Așa cum a spus el, într-adevăr, foarte peșleau, vă pot spune că deja Uh, data trecută am fost conștientă de uh, plăcerea, dar și de uh, mm, responsabilitatea imensă de a pregăti cadrul financiar 2013 și mi-am dat seama de pe atunci că negocierile la următorul cadru vor fi extrem uh, de dificile. Pe atunci nu a fost ușor, dar totuși am reușit totuși să negociem uh, lucruri care figurează acum în uh, negoboxul uh, pentru CFM uh, și despre care practic nici nici măcar nu se mai vorbește, nimeni uh, nu e dispus să vorbească, ceea ce înseamnă că în a doua jumătate a anului, din septembrie până la jumătatea lunii decembrie, va trebui să negociem practic 50% uh, din politica de coeziune, ceea ce nu are cum să funcționeze uh, și asta doar pentru că Uh, doar cu condiția să primim un, uh, deci, deci o propunere pentru politica de coeziune care să fie pe jumătate acceptabilă, uh, care nu are cum să fie doar ca propunerea comisiei, trebuie să fie mai generoasă. Ați spus chiar dumneavoastră că în ceea ce privește acest fond pentru o tranziție justă trebuie să primim fonduri suplimentare și deci eu cred că trebuie să ne gândim foarte bine la o fază de tra- tranziție pentru uh, politica de coeziune pentru 2020-2021. Comisia, împreună cu uh, Comisia Agri, a procedat astfel pentru politica agricolă, deci pentru ca uh, să ne asigurăm că totuși putem plăti anumite fonduri pentru politica agricolă pentru 2020-2021, dar trebuie să facem exact la fel și pentru politica de coeziune, pentru că chiar dacă până în 15 decembrie vom fi reușit să încheiem toate negocierile, asta nu înseamnă că în 1 ianuarie 2021 uh, să putem să începem cu politica de coeziune. Chiar dumneavoastră știți foarte bine că uh, Uh, cu uh, perioada actuală, uh, avem cam o întârziere de 2 ani, ceea ce înseamnă că pentru ca regiunile să primească, să aibă sau să dăm regiunilor posibilitatea pe jumătate de a beneficia fonduri din următorul cadru financiar, avem nevoie deci de reguli de tranziție și deci e un aspect foarte important pentru că nu putem să irosim timpul, nu putem să pierdem uh, un an sau doi ani și să finanțăm, de exemplu, și uh, pactul ecologic. Deci, trebuie să folosim uh, această perioadă financiară care, într-adevăr, pune accentul foarte mult pe protecția uh, climei și așa mai departe, dar să uh, uh, ținem cont de faptul că trebuie neapărat să uh, finalizăm negocierile pentru uh, cadrul financiar multianual și regulamentul privind uh, dispozițiile comune e importantă atât pentru noi cât și pentru Comisie, sigur și pentru uh, regiuni. Aș uh, dori să mă vă mai adresez și o întrebare suplimentară în legătură cu Fondul pentru Tranziția Justă. E o întrebare specializată, dar eu cred că Trebuie să discutăm acest aspect uh, cât mai repede, pentru că, uh, din păcate, uh, competențele nu sunt pe deplin la Parlamentul European. Iată întrebarea. Dacă în regiunile în care se exploatează uh, cărbunele și care, de exemplu, uh, emită foarte multe gaze poluante, unde există o industrie poluantă, trebuie uh, să pornim de la principiul că trebuie să sprijinim mari companii. S-a prevăzut acest lucru, dar am înțeles eu că va trebui să schimbăm și cadrul juridic și întrebarea mea E o întrebare pe care a pus-o uh, grupul nostru și în ce privește uh, politica de coeziune, respectiv să avem o regulă de aur, astfel încât uh, investițiile uh, care sunt uh, făcute în domeniul politicii de coeziune și pe viitor în fondul de tranziție justă să nu fie folosite pentru a finanța aceste companii poluante. Deci care este poziția Comisiei în acest sens? Merci beaucoup, Constance Crel. Madame le... Mulțumesc, Constanț Crel. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Revin la răspunsul pe care l-am dat domnului Novakov. Ne dorim cu toții, firește, să exercităm presiune asupra Consiliului, astfel încât în sfârșit să se ajungă la un acord pentru cadrul financiar multianual, îl tot cerem, ne tot luptăm. Totuși înțeleg poziția Parlamentului. Trebuie să vedem cum putem să obținem toate elementele pe care le-am inclus la nivelul reglementărilor. Să sperăm că strategia va funcționa și că în sfârșit se va ajunge la un acord cu privire la CFM. Da, încă nu e o realitate, dar putem să sperăm că dintr-o dată totul se va accelera. Dar e clar că nu trebuie să fim uh, luați prin surprindere, nu care cumva să nu avem toate uh, reglementările gata pentru a fi aplicate sau să nu permitem statelor membre să aibă suficient timp ca să se pregătească. Cât despre fondul pentru tranziția justă, nu cred că uh, aici și astăzi este momentul potrivit să discutăm despre fondul de tranziție justă. Cred că va trebui să-i consacrăm uh, niște Uh, discuții ulterioare, dar chiar și înainte de Crăciun, cred că s-au făcut niște progrese și nu ar trebui să le oprim. Ați menționat uh, fondurile suplimentare. Sunt fonduri suplimentare. Am scris și am tot repetat uh, în propunerea de regulament pe care va trimis-o Comisia și care era o promisiune a noastră, și anume că va fi nevoie de fonduri suplimentare pentru probleme noi, fonduri noi. Deci fondul pentru o tranziție justă se bazează pe propunerea comisiei. E vorba despre acest 7,5, ceea ce este mai mult decât 4,8, cifra din 2018. Dar să nu uităm că uh, acest procent a fost inspirat și de solicitarea Parlamentului. Sunt fonduri suplimentare, repet. Rămâne însă să vedem exact cum uh, vor fi distribuiți, dar principiul de bază acesta este. Cât despre regulile privind ajutorul de stat, în cadrul acestui mecanism pentru o tranziție justă am uh, ținut cont de posibilitatea de a ajuta anumite firme Chiar dacă sunt uh, companii mari, nu neapărat IMM-uri, deci uh, cred că IMM-urile ca și companiile mari au nevoie de finanțare, ca de exemplu să-și schimbe profilul, să existe o diversificare. Deci banii vor fi consacrați și ajutorarea anumitor companii mari. Însă cum anume vom folosi acești bani ca să fie un fel de pârghie în coroborare cu ajutarele de stat? Nu știm încă, nu am răspuns la toate aceste întrebări. Oricum ar fi, cadrul în care vom acționa este unul unde avem aceste constrângeri conferite de elementele de politică de coeziune și politică structurală. Trebuie neapărat să evităm uh, un scenariu în care Uh, fondul de tranziție justă va fi folosit în dreapta și în stânga, fără niciun fel de control și să scape, de exemplu, de sub uh, această constrângere um, care e în vigoare pentru ajutoarele de stat. Oricum, voi colabora cu colega mea, Margaret Vestager, să vedem cum putem să um, reglăm cu precizie toate aceste detalii. Însă nu uitați că um, nu putem nici să ne permitem să finanțăm doar marile companii, trecând cu vederea dezechilibrele pe care le va crea o astfel de politică în regiunile cele mai sărace sau în țările cele mai sărace, pentru că aceasta ar fi uh, cealaltă fațetă a monedei. Deci există uh, marjă de manevră, dar, spuneam, cu niște reguli foarte stricte, așa cum apar ele în proiectul de regulament. Dar dacă ne dorim ca acest fond de tranziție uh, să aibă un spectru mai larg, e nevoie de discuții suplimentare și trebuie să o implicăm și pe comisara Vestager ca să vedem dacă ceea ce facem este ceea ce ne dorim să facem, pentru ca nu care cumva să creăm probleme mai mari încercând să rezolvăm o singură problemă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu revizuirea din februarie. Deja în trecut uh, am uh, ce anume se va întâmpla cu această golden rule, dar s-a cerut implicarea unor fonduri mai mari pentru a garanta această tranziție lină și anumite state membre <clears throat> sunt uh, oricum uh, destul de ezitante vis-a-vis -vis de această um, modificare majoră pe care o va presupune pactul ecologic și având în vedere regulile din pactul de stabilitate și de creștere, le este teamă că s-ar putea ca bugetele lor să fie complet dezechilibrate. Oricum, uh, Comisia, în colaborare cu Parlamentul și Consiliul și cu implicarea colegului Paolo Gentiloni, va trebui să vedem cum putem să um, ajustăm regula de aur ca să știm care, strategice, care investiții vor fi considerate strategice și trebuie efectuate acum. Mai rămâne mult de discutat principala noastră uh, atenție trebuie acordată dezechilibrelor care riscă să se ivească. Mulțumesc! Stefan Biju, acum în numele grupului Reniu. Uh, la comisar, chacun ici... Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Cu toții ne aducem aminte de cuvintele pe care le-ați spus la audierea noastră și uh, toți ținem minte uh, angajamentul puternic pe care vi l-ați luat de a lucra și de a încerca să aduceți răspunsuri tuturor europenilor, indiferent uh, de unde s-ar afla, din ce colț al Europei s-ar afla. Toți ne amintim de angajamentul dumneavoastră ca realitățile Europei de astăzi să fie integrate în politicile noastre. Și aveți posibilitatea, prin uh, acest fond uh, de justă tranziție, să dovediți că noi toți și noastră și noi am înțeles mesajul pe care alegătorii ni l-au transmis la următoarele alegeri, când ne-au spus foarte clar că vor mai multă Europa, dar o Europa care să fie într-adevăr în serviciul oamenilor și al teritoriilor. Avem, iată, aici ocazia de a demonstra că am primit acest mesaj uh, și da, trebuie să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor și a angajamentelor, pentru că niciun teritoriu care e într-o situație Uh, fragilă, fie că e vorba de Europa continentală sau de uh, insule, nu va fi uitat în acțiunea noastră. Începește insulele noastre, de exemplu. Continuăm să uh, producem energie folosind combustibili fosili, poluanți, deși avem alternative, eoliană, solară, da, trebuie, e nevoie de ajutor pentru ca asta să se întâmple. Trebuie să uh, Uh, folosim acest avantaj, trebuie să ne ridicăm la înălțimea momentului și trebuie să reușim acest, să câștigăm acest pariu, trebuie să acționăm rapid ca să nu ar, uh, se vadă că e vorba doar de niște bune intenții, ci că într-adevăr s-a schimbat uh, totul și avem acum posibilitatea să facem ceva și uh, Uh, știm că statele membre vor trebui să își definească ele însele regiunile eligibile pentru aceste instrumente, pentru aceste dispozitive, dar uh, am vrea ca toate țările membre și Comisia să atragă atenția tuturor asupra uh, teritoriilor continentale, insulare și regiunilor ultraperiferice, care au nevoie de investiții masive în tranziția ecologică și avem nevoie de noastră ca să reușim să facem față acestei provocări. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Stefan! Mulțumesc foarte mult, Stefan! Doamnă comisar! Mulțumesc, domnule Stefan Vijiu, este... Aveți dreptate. Am făcut aici niște promisiuni și voi fi angajată până la capăt în acest efort uh, uh, al unei tranziții ecologice care să ajute, în primul rând, regiunile unde impactul social și economic ar putea să creeze probleme serioase și grave, uh, dacă ne gândim la dimensiunile anumitor regiuni. Asta am încercat să facem, de fapt, în propunerea noastră. Uh, mai întâi, adăugând aceste sume suplimentare anvelopelor uh, de coeziune și agricultură, apoi lăsând posibilitatea ca toată lumea să utilizeze fondurile după selectarea și distribuirea acestei anvelope financiare într-o proporție care să aibă un impact direct asupra uh, problemelor socioeconomice în funcție de gravitatea acestora. Și mă refer aici la uh, creare de locuri de muncă sau la afectarea locurilor de muncă în industrie poluante, să zicem, industria cărbunelui într-o anumită regiune. Și acesta este un indicator care este împărtășit, este uh, calculat împreună cu procentajul emisiilor uh, Uh, industriale uh, comparativ cu valoarea adăugată a industriei respective în regiune. Deci am încercat să stabilim cât mai bine uh, influența economică a acestor industrii poluante și numărul de locuri de muncă care depind de această industrie pentru a evalua un impact al acestei tranziții ecologice. Și după aceea am adăugat și un alt element care este foarte drag politicii de coeziune și anume prosperitatea relativă a țărilor în măsura în care acest factor este utilizat și în formula Berlin pentru a ajuta mai mult o regiune care se află într-o țară săracă decât uh, o regiune dintr-o țară care se poate ajuta singură, ca să spunem așa, pentru că are mai multă putere să facă tranziția. Deci am inclus și acești factori. Și sigur, depinde de țara membră respectivă să facă propunerea, să aibă un dialog foarte strâns uh, împreună cu regiunea respectivă cu noi, Comisia, dar uh, trebuie făcut un plan. Un plan care să fie compatibil cu planul național de tranziție ecologică. Așadar, după aceea există și limite, limite superioare de utilizare a noilor fonduri, noile fonduri trebuie să fie adăugate la angajamentele naționale, deci din fondurile naționale, anvelopele naționale, fonduri regionale, fondul social, fondul regional, fondul social, tocmai pentru că este și o problemă națională, o problemă comună și asta este structura pe care am încercat să vă prezentăm și care, cred eu, că uh, abordează problemele pe care le-am uh, identificat drept uh, cele mai importante și care trebuie rezolvate. Așadar, uh, atunci când s-au făcut aceste propuneri, Există niște, au existat niște limite, ca uh, atunci când o țară foarte săracă și care are uh, foarte mari probleme să nu primească totuși, știu jumătate din toate fondurile. Există niște limite. Există de asemenea limite în ce privește fondurile din aceste anvelope naționale pentru dezvoltare regională și fondul social. Există o limită de 20% în ce privește fondurile dedicate rezolvării problemelor acestor regiuni. Pentru că sigur că aceste regiuni sunt foarte importante, dar mai sunt și probleme și în alte părți care trebuie și ele abordate. Deci e un echilibru care nu e ușor de realizat și pe care vi-l propunem, dar acum dumneavoastră și Consiliul va trebui să-l uh, să decideți. Obiectivul uh, nostru este ca foarte repede să oferim o soluție prin aceste proceduri și Cred că este, nu va fi greu, pentru că am discutat deja, dar e foarte important să avem soluția definitivă. Înțeleg că deciziile pe care le-a luat Parlamentul, am spus și repet, nu sunt eu cea care uh, are dreptul să le discute, dar asta nu înseamnă că uh, în această tranziție avem întotdeauna soluții suboptime. Uh, din potrivă, noi încercăm să uh, presăm ca lucrurile să se îmbunătățească și uh, această negociere nu trebuie să încezească doar pentru că ar exista soluții tranzitorii. Deci, cum spuneam, există foarte multe lucruri, cum ar fi și fondul de tranziție ecologică, care sunt legate direct de o funcționare normală a lucrurilor, să zicem, și a procedurilor și de aceea Există o mare așteptare, mai ales din partea regiunilor, care sunt foarte dependente de această tranziție și unde trebuie să se înceapă munca deja, trebuie să se înceapă lucrul pe baza uh, și a experienței care există în aceste regiuni în trecut. Deci toate aceste lecții trebuie să le utilizăm, să le învățăm și lucrul cel mai dificil asta este, de să luăm o regiune dintr-o țară, mai ales dintr-o țară mai săracă, unde nu există foarte multe alternative, și să încercăm să vedem care sunt noile provocări și uh, noile linii de acțiune pentru aceste regiuni ca să minimalizăm, să minimizăm cât pe cât posibil costurile sociale asupra locurilor de muncă și asupra economiilor locale. Mulțumesc foarte mult și ca de obicei vom colabora. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum în numele grupului Verzilor, uh, colegul Ninaj Niclas. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamnă comisar, pentru că ați venit din nou în fața noastră. Am câteva întrebări legate de fondul pentru o justă tranziție, așa cum a fost uh, prezentat săptămâna trecută la Strasburg. Prima întrebare, evident, uh, cred că vorbesc pentru oricine aici și uh, în regiune, e vorba de finanțare. Cred că e o modalitate interesantă prin care reușim să multiplicăm fondurile să folosim și Banca Europeană de Investiții, că asta e o măsură foarte bună, ca să implicăm și investițiile private în aceste regiuni. Dar totuși, dacă ne uităm la faptul că avem 7,5 miliarde, uh, e destul de instabilă sau slabă coloana vertebrală a sistemului, să zicem așa. Deci, vedeți vreo posibilitate ca să obțineți mai multă finanțare proprie pentru acest fond pentru tranziție justă în stadiile incipiente? Credeți că există posibilitatea de a crește finanțarea prin CFM sau prin uh, resurse proprii ale Uniunii Europene? Asta ar fi prima întrebare. Și apoi, întrebarea următoare legată de cofinanțarea din fonduri structurale. Cred că este o mare problemă și Înțeleg uh, ideea pe care o propuneți, în teorie uh, pot fi de acord, dar cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că nu vrem să fim în situația în care uh, alocăm uh, uh bani unei regiuni și după aceea Uh, îi luăm aceste fonduri ca să susținem o altă regiune. Să zicem, să ajungem în situația în care trebuie să spunem regiunea asta e mai importantă decât aia și are nevoie de fonduri structurale mai mult. Deci, aș vrea să știu exact ce intenționați să faceți ca să vă asigurați că nu folosim decât fondurile structurale care ar fi fost uh, oricum uh, investite în aceste coregiuni, deci ca să nu mutăm banii dintr-o parte într-alta, sau dacă am putea eventual să avem o finanțare suplimentară pentru fondul uh, de tranziție justă, atunci uh, am uh, rezolvat această problemă a cofinanțării fondurilor structurale. În al, în al doilea rând, formula de alocare. Am văzut niște cifre, dar nu știm care e metodologia din spatele lor. Deci, întrebarea mea ar fi, cum ajungeți la aceste cifre? De ce 200, 2 miliarde pentru Polonia și 900 de milioane pentru Germania? Uh, deci nu, nu știu formula, îmi lipsește formula. Deci nu are sens dacă nu avem mai multe explicații. Dacă, aș putea să, dacă ați putea să ne explicați această modalitate de alocare și formula. Și poate dacă ați putea să ne dați și un răspuns scris mai detaliat pe această temă. Și apoi, această problemă legată de ajutorul de stat pe care Constanța a menționat-o. Cred că problema mea aici este că uh, mergem așa pe o punte foarte îngustă. Adică nu vrem să vedem uh, și nu cred că cineva ar putea să explice alegătorilor undeva că niște companii care în ultimii ani sau decenii au distrus mediul și ne-au băgat în situația în care suntem acum, în mizeria în care suntem acum și în care trebuie să plătim cu bani uh, cu bani publici, cu banii societății, trebuie să plătim ca să uh, Uh, reparăm problemele pe care aceste companii le-au creat. Deci aceste companii să primească și mai mulți, mulți bani ca ele să continuă, continue să distrugă mediul. Și cred că toți uh, am avea o problemă să le explicăm oamenilor, alegătorilor, de ce ar trebui să se întâmple asta. Deci uh, suntem uh, cam pe frânghie, mergem cam pe, pe sârmă în, uh, în uh, această chestiune. Sigur că nu vrem ca oamenii să rămână fără locuri de muncă. Deci ideea este de a continua să avem aceste locuri de muncă, să le păstrăm bine, dar cum vă asigurați că aceste ajutoare de stat nu vor face altceva decât să susțină aceste companii învechite și metodele lor învechite care nu mai au niciun uh, loc în viitor. Deci cum reușim să mergem pe această sârmă fără să cădem, ca să spunem așa, și că fondurile care sunt alocate prin ajutorul de stat ajung chiar la angajați și nu la acționari. Și apoi începește condiționalitatea, pentru că ce ne lipsește de acum, uh, deocamdată, în, în propunerea pe care ați făcut-o și, apropo, uh, sunt foarte mulțumit cu multe chestiuni din această propunere foarte bună la măsurile sociale și de asemenea pentru că exclude finanțarea pentru combustibilii fosili uh, pentru viitor, dar cred că un lucru care lipsește este condiționalitatea. Și întrebarea este când o să ieșim din uh, cărbune? Uh, când, uh, cum vă asigurați că uh, regiunile care propun planurile operaționale, cum vă asigurați că propun un plan prin care aceste regiuni să se separe la un moment dat de cărbune? că nu vrem să avem situații în care o regiune spune vrem bani din acest fond de tranziție justă, dar nu facem de fapt nicio tranziție și rămânem la cărbune. Uh, deci cum se asigură Comisia că acești bani uh, vin doar dacă regiunea respectivă face o propunere concretă și spune când va elimina combustibilii fosili. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, Ninaș, pentru aceste întrebări foarte precise, care uh, sunt uh, și foarte pertinente și acum așteptăm răspunsul doamnei comisar. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Niclas Ninaș, pentru toate aceste întrebări. Cred, când menționați... Uh, prima întrebare se referea la finanțare. Ați spus că 7 miliarde poate nu e suficient. 7,5 miliarde. Da, toată această discuție a început cu de la nevoia uh, unor fonduri robuste și care nu există și de la uh, ideea că țările membre sunt uh, puțin înclinate să susțină acest buget, deși el este mai necesar ca niciodată și nu în ultimul rând pentru că presiunile externe asupra Europei au un impact asimetric asupra diferitelor regiuni și diferitelor societăți din uh, uh, Europa și avem nevoie de mecanisme care să dea o anumită robustețe, o anumită reziliență. Dar și pentru că noi, europenii, suntem uh, implicați într-o provocare foarte puternică și pe care nu putem să o evităm, trebuie să-i facem față. Dar uh, e și foarte costisitoare. Uh, acordul ecologic, așa numitul Green Deal, e foarte scump. Costă foarte mult. Și Parlamentul propusese 4,8 miliarde în 2018. Deci noi am, uh, noi am crezut, am considerat că e nevoie de ceva mai mult și încercăm să ajungem la această cifră, la 7,5 miliarde bani noi, fonduri noi. Da, sigur, dacă putem să obținem mai mult, nevoie este. Cel puțin noi vedem această nevoie atunci când uh, abordăm uh, diferitele situații în diferitele regiuni. Dar, sigur că uh, trebuie să ne gândim la fonduri noi, dar trebuie să spunem foarte clar că dimensiunea acestui pact ecologic, acestui Green Deal, nu poate fi realizată numai cu bani publici sau cu fonduri noi. E vorba de un pachet mare uh, pe care trebuie să-l creăm în Europa și în care să aducem și fonduri private. Pentru că există foarte multă lichiditate pe piață, această lichiditate caută oportunități de investiții și depinde de noi să reușim să direcționăm piața în acest uh, sens și să prezentăm, să arătăm ce poate face profitabil și asta să aibă o bună reflectare în crearea de locuri de muncă, în activitatea economică a IMM-urilor, mai degrabă decât în, știu eu, operațiuni speculative. Deci dacă este posibil să obținem mai mulți bani, foarte bine, dar pentru moment ăsta pare să fie nivelul rezonabil de investiții care poate fi realizat mai ales și dacă reușim să uh, capacităm și toate celelalte elemente pe care le știți și care au fost uh, uh propuse, mai ales EU Invest, uh, de asemenea finanțele susținute de Banca Europeană de Investiții, și atunci acest pachet uh, pare adecvat. Și ori vorbim de 7,5, ori vorbim de mai mult, nu știu. Sigur că 7,5 miliarde reprezintă fondurile noi care sunt uh, direcționate către regiuni, sunt granturi, sunt uh, bani de politică regională, investiții de politică regională și sunt meniți să abordeze impactul social și impactul economic asupra acestor regiuni. Deci este o abordare foarte regională. Uh, tot restul trebuie să meargă în finanțările în anvelopele obișnuite de finanțare, deci zona 1, asta este zona numărul 1, dar mai avem după aceea și anvelopa 2, 3, investiții, facilități. Uh, deci pachetul mi se pare destul de bine pus la punct. Începește cofinanțarea? Asta e o problemă regională deci, pentru moment, este una dintre cele mai serioase, cele mai grave probleme regionale. Uh, ideea a fost că țările trebuie să recunoască și ele dimensiunea problemei. Deci nu se poate ca o țară să aibă o mare problemă într-o anumită regiune să o ignore, ca să zicem așa, și să nu uh, o includă în politica sa regională și să nu rezolve practic această problemă. Există o marjă mare de manevră, pentru că un euro din fonduri uh, noi, europene, poate fi combinat cu un minim de 1,5 euro pentru fiecare euro, dar se poate merge până la 3 euro, 1 la 3. De aceea, volumul uh, total este variabil. Deci, uh, acest prim, prim anvelopă poate merge mult mai sus în funcție de cât de angajat dorește statul membru respectiv să fie. E un punct care poate fi dezbătut, dar motivul pentru care am uh, pus o limită în ce privește utilizarea anvelopelor naționale în aceste programe, deci am stabilit această limită de 20%, tocmai uh, asta răspunde exact la întrebarea noastră, pentru că nu ar trebui eh, să fie ignorate celelalte probleme regionale și toți banii să fie luați de acolo și să rezolvăm numai această problemă. Apoi, sunt detalii foarte importante. Ideea eh, este ca aceste fonduri nu să ofere compensații eh, companiilor, firmelor pentru activități de care ele sunt responsabile. Ideea este că mecanismul de tranziție justă trebuie să ajute industrii care au nevoie să se reformeze și să facă tranziții spre noi tehnologii. Atunci ele pot fi utilizate, mai ales dacă e un proiect care poate fi susținut financiar și uh, ca un al doilea element în, uh, în sistem cu EU Invest, pentru că e o tranziție care e finanțabilă, deci dacă e vorba de un proiect care se poate fi susținut. Nu vorbim aici și nu se prevede în legislație, după cum știți, să acoperim uh, uh, costurile poluatorilor, să zicem, pentru o mină care se închide sau să-i uh, exonerăm de responsabilitate pe proprietarii minei respective, să zicem, să plătească ceea ce oricum de la început era responsabilitatea lor. Pentru că Orice companie trebuie să aibă fonduri prevăzute ca la sfârșitul perioadei de funcționare și unele dintre aceste companii au funcționat mai mult de 20-30 de ani, poate și mai mult. Deci ei trebuiau să-și provizioneze fonduri uh, și să fie responsabili de curățarea siturilor, de exemplu, așa cum prevede legislația. Deci nu, banii nu vor fi folosiți pentru așa ceva. Ce, la ce vor fi folosiți banii E, e pentru un efort de tranziție al unei companii, să zicem, care folosește tehnologii învechite, dar vrea să se adapteze la noi tehnologii. Asta e scopul uh, acestei susțineri pe care o vom oferi. Apoi, ați menționat uh, elemente legate de condiționalitate și de impactul real al acestei tranziții. Condiționalitatea are legătură cu nevoia ca pentru fiecare din aceste regiuni să avem un plan foarte precis și acestea sunt uh, planurile pe care încercăm să stimulăm autoritățile naționale și regionale să se bazeze, pentru că sunt planuri complexe, sofisticate, nu e ușor, trebuie uh, să folosești vechile capacități pe care le ai la nivel local și la nivel național și internațional ca să reușești să organizezi un astfel de plan de tranziție. Deci, Acum, uh, să zicem că mai mult sau mai puțin e rezolvată problema finanțării acestei uh, tranziții, dar trebuie să vedem încotro merge această tranziție. Asta e, care e direcția? Asta e lucrul cel mai important și acest plan de tranziție trebuie să fie, uh, să reflecte și să fie parte a planurilor naționale privind energia și schimbările climatice. Deci, practic, planul general al acestei țări trebuie să includă și aceste planuri locale care pot fi mai detaliate, uh, și uh, se pot face la nivelul uh, NUT-free sau chiar părți al acestor programe, dar uh, trebuie să existe o coerență cu planul general în domeniul al unui stat membru și poate că trebuia să spun mai înainte, dar am uitat, a, când ați spus că nu știți cum s-a făcut această alocare între statele membre, care a fost formula, a, păi am început uitându-ne la regiunile NUTS 3 sau parte a NUTS 3 care aveau uh, o, uh, emisii poluante per capita peste media Uniunii Europene. Apoi, pentru fiecare regiune am uh, calculat emisiile de gaze cu efect de seră, le-am comparat cu uh, nivelurile uh, industriei respective uh, pe baza cifrelor generale uh, caracterizate pentru această industrie și am comparat cu producția de cărbune, de uh, petrol obținut din șisturi bituminoase și am uh, încercat să avem o astfel o imagine a problemelor regiunii respective. Și apoi am combinat acest aspect, care a reprezentat jumătate din formulă, cu nivelul de angajare în industria uh, respectivă, în regiuni cu o uh, utilizare intensivă a uh, cărbunelui, angaja, e vorba de angajare în mine, de lignici și așa mai departe, și angajare în industrii intensive din punct de vedere al consumului de cărbune. Deci uh, am folosit acești uh, indicatori uh, industriali în formulă și am obținut pentru fiecare stat membru o, o cifră și apoi am stabilit o anumită limită, în sensul că am filtrat, am ponderat această cifră comparativ cu nivelul de prosperitate relativ al uh, țării respective. Deci ca să nu ajungem în situația în care, să zicem, o țară care e foarte bogată, dar are și foarte multe probleme, să ajungă să primească toți banii. Deci am folosit această limitare uh, în legătură cu cât din fondurile totale uh, le poate folosi un stat membru și așa am ajuns la uh, o, o limită, de exemplu, pentru Polonia, dar nu numai. Și ăsta e tipul de combinații pe care am folosit-o, dar formula există, este în anexa 1 a regulamentului, deci puteți vedea cum funcționează și nu e niciun secret uh, în legătură cu ce am făcut și cum am făcut. Vă mulțumesc! Pour le grup ID. Mulțumim. În numele grupului ID îi dăm cuvântul doamnei Francesca Donato, o să vorbesc în italiană, mulțumesc. Presidente, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru disponibilitatea dumneavoastră, pentru prezență și pentru răspunsurile pe care ne le dați, care sunt detaliate și precise, cel puțin până acum. Trebuie să spun că din răspunsurile pe care ne le-ați dat deja, am primit multe precizări pe anumite aspecte unde uh, aveam ceva semne de întrebare. Aș vrea să mai adaug câteva reflexii. În primul rând, împărtășesc uh, ce au spus colegii și anume că trebuie să grăbim pasul uh, cu definițiile um, în noile regulamente pentru fondurile structurale și mai ales pentru fondul de tranziție justă. De asemenea, consider că ar fi foarte bine să avem un uh, regulament de tranziție. Oricum ar fi să ne asigurăm că orice fel de întârziere să nu fie mai lungă de un an. Pentru că în absența unei înțelegeri la nivelul UE pe aspecte atât de importante, ar fi un mesaj foarte neinspirat pe care îl trimitem cetățenilor noștri și mai ales în ce privește politica de coeziune. Aș vrea să insist pe nevoia de a uh, mări eficacitatea politicilor de coeziune. Deseori vorbim despre bani, despre uh, credite și așa mai departe, dar din câte văd eu, Uh, mai întâi anunțăm că sunt fonduri disponibile și apoi accesarea fondurilor cu pricina devine un adevărat drum uh, plin de obstacole și cetățenii până la urmă sunt dezamăgiți. Vă invit să nu uitați că este important ca în timpul muncii legislative să țineți cont de punctul de vedere pe care îl au toate grupurile politice din Comisie și din Parlament, pentru că, mai ales noi aici la Parlament, reprezentăm toate spectrele democrației și vă rog să țineți cont de exigențele tuturor statelor membre, mai ales, așa cum ați spus și dumneavoastră pe bună dreptate, de exigențele țărilor uh, uh, care au regiunile și teritoriile care uh, um, uh, sunt uh, cele mai în urmă din perspectiva dezvoltării și au mare nevoie de politica de coeziune. Cred și eu că trebuie să ne gândim la o reformă a ajutoarelor de stat și de asemenea trebuie să reformăm ajutoarele de stat astfel încât să deschidem uh, seiful ajutoarelor de stat doar atunci când acești bani vor permite mai multă coeziune teritorială un nivel mai mare de flexibilitate, uh, mai multă deschidere în ce privește acordarea ajutorilor de stat, uh, acestea să nu mai fie folosite pentru a finanța teritoriile deja bine dezvoltate sau marile companii care fac profit, ci să devină un instrument suplimentar pentru a ajuta uh, regiunile cele mai dezavantajate sau cele mai îndepărtate în aceeași ordine de idei sau folosind aceleași criterii, vă lansez un apel, doamnă comisar, pentru a se depune eforturi pentru modernizarea pactului de stabilitate și de creștere, ca să se includă această regulă de aur pentru investițiile de infrastructură și strategice, care, așa cum știm, sunt foarte profitabile, și să permiteți statelor care nu au cine știe ce marjă fiscală să cofinanțeze fondul de coeziune, fondul de tranziție justă și oricare alt uh, fond. În încheiere, vă adresez o întrebare uh, referitor la domeniul de aplicare al acestui fond de tranziție justă. Noi ne-am dorit ca acest domeniu de aplicare să fie cât mai extins cu putință, ca nu care cumva marea majoritate a acestor fonduri să nu ajungă în țările care sunt beneficiari neți. Uh, uh, sau să nu ajungă nici la țările sau doar la țările care deja au o, um, o bună disciplină bugetară și o bună sănătate financiară. Acești bani ar trebui să ajungă în regiunile și în teritoriile care uh, depind de exploatarea cărbunelui sau a petrolului, uh, sau, de exemplu, sunt teritorii care nu neapărat au um, mine sau uh, resurse de petrol, dar care trebuie să-și uh, reformeze sectorul transporturilor pentru că suferă prea mult din cauza poluări atmosferice pentru că sunt zone de tranzit unde trec foarte multe camioane. Deci, de exemplu, dacă o regiune dorește să treacă de la transportul rutier la transportul feroviar și acesta este un efort care ar trebui să fie finanțat. Mă gândesc și la regiunile unde industria siderurgică este predominantă și unde de asemenea nivelul polării este foarte mare. Sau mă gândesc la regiunile care vor să-și reformeze gestionarea deșeurilor Uh, de ce să nu finanțăm uh, um, centrale uh, pentru reciclarea deșeurilor sau chiar și incineratoare, dar bineînțeles moderne, cu toate filtrele necesare? Deci de ce să nu existe finanțare și pentru aceste noi tehnologii? Pentru că în mod indirect toate aceste uh, investiții vor permite reducerea gazelor cu efect de seră. Vă mulțumesc și aștept răspunsurile dumneavoastră. Merci, Mulțumesc, dragi colegi, doamnă comisar. Mulțumesc, doamnă Francesca Donato. Am notat toate mesajele dumneavoastră, am spus și cred că suntem de acord uh, în această privință. Este foarte important ca regulamentul să fie finalizat și ca CFM-ul Uh, să fie hotărât. Nu uh, mi-aș dori să avem uh, un mecanism de tranziție permanent, să zicem, pentru că el va crea instabilitate. Din contră, aș dori să ne grăbim, să punem presiune pentru a finaliza. Este foarte important să ajungem la un deznodământ. Deci nu ar trebui să uh, optăm pentru varianta B și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Ați mai menționat sau ați făcut câteva observații care cumva deja au intervenit în uh, discuție. Este foarte important uh, ca țările mai puțin uh, performante să nu fie uh, uitate în acest proces de tranziție doar prin faptul că nu vor avea posibilitatea să folosească uh, cofinanțarea națională, deci partea la nivel național. Vom vedea cum situația evoluează, dar uh, am introdus, după cum știți foarte bine, în politica de coeziune deja, diverse niveluri de uh, solicitare pentru fondurile naționale în conformitate cu bogăția, cu nivelul de prosperitate al uh, țărilor sau al regiunilor respective. Într-adevăr, suntem foarte, foarte atenți la acest aspect. V-ați mai referit și la, sau ați făcut uh, observații care sunt într-adevăr foarte pertinente pentru politica de coeziune în totalitatea sa. Și aici aș dori să subliniez ceva care uh, intervine în uh, dezbaterile de zi cu zi, oamenii fac această afirma afirmație pe care eu vreau să o corectez. Deci avem uh, uh două politici de coeziune, una veche și una nouă. Și nu cred că ar trebui să fim de acord cu o astfel de afirmație, pentru că ce avem în politica de coeziune reprezintă instrumente și am alocat uh, sau am gândit uh, politica de coeziune astfel încât când uh, avem o regiune mai săracă și în care participăm la organizarea sistemului de transport, în conformitate cu cerințele de mediu de care avem nevoie, atunci e politică de coeziune, pentru că nu putem să facem uh, ceva uh, folosind uh, tehnologiile trecutului. Și să nu uităm că politica de coeziune poate avea și un uh, impact asupra mediului foarte puternic, care va trebui să fie atenuat mai târziu. Deci noi trebuie să uh, ecologizăm politica de coeziune și avem și instrumentele și de, a, de aceea am gândit-o astfel încât atunci când se fac investiții să le facem uh, gândindu-ne la viitor și nu la trecut mă gândesc la noile tehnologii și la respectarea regulilor de mediu, de protecția mediului mie mi se pare un aspect foarte important. Apoi, V-ați mai referit și la alte aspecte, sistemele de transport, uh, uh, industria și așa mai departe. Acest mecanism de tranziție justă este un bonus pentru a aborda gravitatea realității Uh, o idee foarte neagră pe care, cu care au rămas unele regiuni în legătură cu această tranziție. Deci, uh, dacă problemele sunt foarte grave, atunci avem acest bonus, acest sistem suplimentar pentru a ajuta. În ce privește uh, izolarea locuințelor, sistemele de transport, tranziția industriilor care nu fac parte din acest perimetru, avem uh, toate aceste instrumente și să nu uităm că cu acest mecanism de tranziție justă Uh, Comisia a anunțat investiții de un triliard care pot fi folosite și alții colegi comisari uh, perfectează detaliile pentru că pentru pactul ecologic, sigur, pactul ecologic este o revoluție în legătură de în modul de producție. Nimic nu va mai fi pe viitor cum a fost în trecut. Deci, uh, industria va avea nevoie de investiții masive în schimbarea modului de producție. Uh, dacă vrem să fim noi lideri în, acest, în acest domeniu al uh, noilor tehnologii. Acesta este viitorul, dar nu ne putem baza doar pentru, pe, pe mecanismul de tranziție justă sau pe banii de la bugetul european, pentru că întregul sistem uh, trebuie să contribuie pentru a participa la această tranziție. Deci cred că aveți perfectă dreptate dacă uh, ne deschidem spre alte dimensiuni e foarte bine, dar implicațiile sunt că bugetul Uniunii Europene trebuie să-și aducă contribuția la acest obiectiv și nu să fie limitat dar, doar la ce facem cu 7,6 miliarde? Nu e decât o picătură din ocean. Nu putem decât să venim cu un mic ajutor suplimentar pentru a aborda chestiuni specifice foarte grave din anumite regiuni. Chestiuni de natură socială și economică. Acesta este obiectivul acestui mecanism. Mulțumim în numele grupului ECR Rafael Fito. Sì, grazie Presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să adresez mulțumiri și să spun bun venit doamnei comisar. Am avut plăcerea să o ascult în timpul audierii de prezentare și atunci am recunoscut public că am apreciat competența ei și faptul că avea o vedere destul de cuprinzătoare a domeniului nostru de activitate, dar acum mă simt obligat să vă împărtășesc câteva gânduri. Este foarte adevărat că tot ceea ce ați spus despre alegerea fondului, uh, deci ați spus despre noul pact uh, ecologic, deci um, cine poate să nu fie de acord cu conținutul acestor programe? Dar uh, ce uh, cel care vă vorbește acum s a votat împotriva pactului ecologic, nu pentru că sunt împotriva conținutului, ci pentru că mi-am dat seama că există o serie întreagă de incertitudini apropo de uh, disponibilitatea fondurilor pentru a atinge toate aceste obiective nobile. Nu am luat cuvântul ca să fac polemică, vă asigur, dar eu cred că Ehm, comisia trebuie să fie foarte sigură de ce dorește să facă atunci când va negocia cu Consiliul. Care sunt punctele fundamentale din programul dumneavoastră? Care sunt limitele de nedepășit și care sunt riscurile viitoare? Apropo de fondul de tranziție justă, despre care s-a vorbit deja de mai multe ori, n-are sens să revin asupra lui. Eu vă spun însă că criteriile la care v-ați referit dumneavoastră sunt discutabile. Mă gândesc la o țară precum Italia. Dacă noi obținem 364 de milioane de euro, știind că avem mai multe termocentrale pe cărbun și uh, cel mai mare uh, sector de um, siderurgic din întreaga Europa cu o serie întreagă de probleme. Deci cum să ne mulțumim sau cum să ne ajungă doar 364 de milioane? Um, o altă um, remarcă. Atunci când vorbim despre politica de coeziune și dumneavoastră Ați vorbit uh, în abundență despre nevoia de a uh, analiza fondurile naționale și de cofinanțare, și anume că tranziția nu trebuie finanțată doar din fondurile europene, ci și din fondurile naționale și sunt câte se poate de acord cu dumneavoastră. Atunci însă când vorbiți despre pactul de stabilitate și de creștere, cred că ar trebui să-l includeți în această mare reflexie, pentru că teama mea este că mai întâi vom vorbi despre fondul de tranziție justă, după aceea vom vorbi despre noul pact ecologic, după care vom ajunge la uh, uh, discuția despre partea stabilitate și de creștere și abia în ultimul rând vom discuta despre definiția clară a uh, fondului de tranziție justă. Și tare mie că uh, politica de coeziune va fi oarecum uh, sacrificată. Ultima propunere care ne-a fost prezentată, oricum la sfârșitul semestrului trecut, a mers în această direcție. Noi știm că uh, uh politica de coeziune reprezintă partea cea mai greu de apărat. Uh, în acest nou context financiar, pentru că nu avem încă uh, uh, certitudini în ceea ce privește aceste uh, fonduri și cum vor fi finanțate toate marile programe despre care vorbim acum. Teama mea, vă spuneam, este că până la urmă vom sacrifica politica de coeziune. De ce vă spun acest lucru? Pentru că deja am, am plecat cu stângul în noua perioadă de programare și suntem în întârziere. Care este temerea mea care îi dau glas acum? și lansez un apel și Comisiei și Parlamentului. Vă spun dumneavoastră Comisiei că trebuie să aveți o poziție foarte fermă, foarte solidă. Deci teama mea este că vom merge progresiv și chiar și uh, timpul necesar pentru a demara noua perioadă de programare uh, va face ca definirea uh, um, noului fond să intervină foarte târziu și finanțarea acestui nou fond de tranziție, cum spuneam, se va face cu bani luați din politica de coeziune. Resursele alocate noului pact ecologic uh, um, mă fac să mă tem în continuare de faptul că ele nu vor fi din surse proaspete, ci vor fi luate din alte buzunare. Se fac nu știu câte propuneri, vorbim despre câte miliarde doriți dumneavoastră, dar nu avem absolut niciun fel de certitudine în legătură cu proveniența acestor resurse, deci cadrul este nesigur și eu nu mi-aș dori ca până la urmă politica de coeziune să fie uh, sacrificată pe altarul tranziției juste. De aceea vă zic că mi se pare indispensabil să spuneți foarte clar care este poziția dumneavoastră pe anumite puncte fundamentale și eu îmi doresc să uh, fiți atenți ca nu care cumva să ajungem la o suprapunere a, între faptul că politica de coeziune trebuie să fie folosită pentru această nouă perioadă de programare, pentru acest nou program de lucru al Comisiei, dar în același timp să nu se facă o reducere generală a politicii de coeziune din cauza că se creează fondul de tranziție justă. Pentru că să nu uităm că uh, politica de coeziune este folosită și pentru alte intervenții fundamentale și decisive, nu doar pentru tranziția către economie ecologică. Sper să înțelegeți motivul criticilor mele și să știți că totuși apăr politica de coeziune. Merci beaucoup, Rafael. Madame la Mulțumesc, Rafael. Doamnă comisar, aveți cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc. Ați abordat foarte multe temeri, multe preocupări. De ce sunt pentru acest pact ecologic? Pentru că eu cred că nu există o altă alternativă, pur și simplu. Trebuie să facem ceva, dar sunt conștientă și eu, și cred că cu toții suntem, că există și această dimensiune externă pe care trebuie să o abordăm. Trebuie să fim foarte prudenți cu ea și acesta este motivul pentru care eu sunt pentru, dar aș vrea ca uh, pe ordinea noastră de zi să figureze ce e necesar pentru ca această mișcare pozitivă să nu se întoarcă împotriva noastră și să devină o problemă. Pentru că contribuția Uniunii Europene la încălzirea globală și la problemele climatice nu e decât de 9% dintre gazele poluante, dar comerțul, prezența noastră comercială în lume este extrem de mare, e puternică. Putem face tot uh, felul de calcule, cum vrem, dar uh, până la urmă suntem cel mai important bloc comercial, deci uh, dimensiunea externă a pactului eco ecologic trebuie să fie foarte bine gândită împreună cu capacitatea noastră diplomatică încât să jucăm un rol în lume în legătură cu noul mod de producție, dar <laughs> nu avem de ales pentru că planeta se dezintegrează și vedem asta zilnic. E inevitabil și um, cred că avem și posibilități uh, la dispoziție. Lumea e cu ochii pe noi și oamenii înțeleg uh, că uh, am luat decizia potrivită. Spuneți că cu acest fond de tranziție ecologică creăm și mai multe instrumente. Da, într-adevăr, trebuie să evităm uh, dispersarea și prea marea complexitate. Există două elemente pe care aș dori să le subliniez în acest sens. Acest mecanism de tranziție justă este ancorat, pe de o parte, în CFM, deci trebuie să figureze în interiorul cadrului financiar multianual și celălalt uh, element care este e ancorat și în legislația privind uh, fondurile regionale. Această dublă ancorare este ca un fel de uh, soluție pentru a rezolva probleme regionale pentru uh, chestiuni specifice, dar dacă vrem ca el să funcționeze perfect, trebuie să finalizăm cadrul financiar multianual în care spuneam că este ancorat. Bineînțeles că există și o, o problemă, o întrebare politică și practic cu toții noi care suntem uh, politicieni ar trebui să depunem un efort pentru a limita dimensiunea uh, dezbaterii cu privire la buget. Noi uh, discutăm bugetul 1% din bogăția totală. Mă întreb dacă cu aceast, acest nivel de integrare să avem un buget poate nu federal, ci comun. Cu 1% din bogăție nu poți face mare lucru. Suntem uh, o entitate multinațională, dar sigur, putem face o comparație, nu e același lucru. Putem face cu uh, bugetul federal al SUA, de exemplu. Ar putea Statele Unite să funcționeze sau Germania cu un buget federal sau uh, Elveția bugetul are funcțiile pe care le cunoaștem, deci în caz de criză Uh, e un factor de stabilitate. Deci avem această dezbatere complexă, dar pe de altă parte nu discutăm uh, care trebuie să fie uh, contribuția europeană pentru 99% a bogăției pe care o avem împreună, care este foarte mare pentru că cu toții suntem în aceeași barcă. Și asta este o fațetă a dezbaterii, dar cealaltă este că trebuie să arătăm oamenilor ce putem face cu politica de coeziune, pentru că oamenii o percep doar ca, ca pe o mare cheltuială. Cum ar arăta uh, țările și regiunile noastre fără politica de coeziune? Deci trebuie să explicăm cetățenilor ce face politica de coeziune, astfel încât uh, politi- uh, cetățenii să împărtășească principiile importante și nu doar uh, idei uh, precum uh, plătim și nu uh, primim nimic. Uh, bugetul e bogăție uh, redistribuită pentru că într-un mediu competitiv apare un dezechilibru între cei care contribuie și cei uh, care se află la un nivel uh, uh, diferit de dezvoltare și deci nu pot uh, contribui la fel. Ideea este să-i aducem în sus uh, și să facem concurența să fie uh, ca tare astfel încât politica de coeziune să nu-și mai aibă rostul. Deci, sunt chestiuni de bază foarte importante pe care trebuie să le readucem în dezbaterea politică. Apoi, avem această opțiune, într-adevăr, ori să ne axăm doar pe țările sărace, care au probleme de tranziție din anumite regiuni, în anumite regiuni, dar cred că țările cele mai bogate nu ar putea să fie acoperite de un, acest mecanism de tranziție justă. Deci, ce am hotărât noi este să dăm posibilitatea tuturor statelor membre să aibă acces la el. Ați spus că Italia are uh, uzina siderurgică cea mai mare, dar PIB-ul italian pe cap de locuitor îi permite să folosească o parte din fondurile pe care le are pentru a face tranziția singură. Deci, asta uh, înțelegem noi când spunem, când vorbim despre prosperitatea relativă a diverselor statelor membre. Dacă facem o comparație între Italia și Polonia, putem lua doar criterii rigide. Și deci am avea un, uh, polo, un fonding de care să beneficieze doar uh, Polonia, Republica Cehă și România. Și celelalte țări nu ar putea beneficia. Nu pentru asta am optat noi. Dar, bineînțeles că uh, trebuie să găsim un echilibru. Eu nu spun că este perfect. Uh, dumneavoastră va trebui să judecați, uh, să-l schimbați, să discutați uh, formula respectivă, dar mie mi se pare mai logic ca și țările precum Germania, care sunt considerate Uh, și care sunt contributori neți să poată beneficia și ele de un anumit sprijin în anumite regiuni mai sărace. Dar acest sprijin trebuie să fie uh, adaptat în funcție de bogăția țării respective și de capacitatea sa de a rezolva singură problemele cu care se confruntă. Sigur că nimic nu este perfect, mecanismul nu e perfect, acesta este echilibru și uh, stilul de compromisuri și de concesii pe care trebuie să le facem, Uh, v-am făcut această propunere, dar ideea a fost să nu excludem pe nimeni, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, în toate statele membre, chiar în uh, uh, Italia, cea șapte, deci economia cu numărul șapte, Există o problemă în care entitățile regionale trebuie să fie sprijinite în acest proces de tranziție. Deci, iată tipul de soluție care poate nu este optimă, niciodată nu e perfectă, dar acesta este exercițiul pe care noi l-am uh, conceput și dumneavoastră trebuie să îl judecați. Uh, Nicolaas uh, a plecat, dar poate că am făcut o greșeală când i-am răspuns, când am făcut o primă analiză legată de regiunile sub nivelul european am folosit NUTS 2 și doar când am făcut intervențiile și facem intervențiile ne bazăm pe NUTS 3, deci pe nivelul Uh, inferior, dar el a părăsit țara. Mi-am dat seama că poate că am făcut o, o, o greșeală. Mi-a scăpat uh, uh limba, dar uh, e o corecție pe care o fac acum. Deci, împărtășesc punctele dumneavoastră de vedere, preocupările dumneavoastră, mă pun și uh, de cealaltă parte a baricadei și asta trebuie să facem, să șlefuim mecanismul pentru ca el să funcționeze cât mai bine. Deci, haideți să analizăm împreună diversele elemente. Dar, bineînțeles că totul uh, ține de opțiuni. Trebuie să combinăm nevoia de sprijin cu capacitatea statului membru de a rezolva problema uh, singur sau de a beneficia de ajutor dar câteodată entitățile regionale nu sunt uh, la fel de bogate precum uh, țara din care fac parte. Deci există și un impact uh, regional și local de care trebuie să ținem cont. Deci este un exercițiu extrem de complex și de aia suntem noi aici pentru a reuși împreună, pentru că unde sunt doi, puterea crește. Mulțumim pentru acest răspuns foarte complex în numele GUE. Are acum cuvântul Doamna Martina Micen. Mulțumesc, doamnă comisar. Toate cele bune pentru anul nou. Nu putem decât să vă uh, urăm foarte multă rezistență și multă reziliență uh, în angajamentul dumneavoastră pentru politica de coeziune. Suntem uh, de partea dumneavoastră. Mă bucur de ce a spus dumneavoastră, de faptul că uh, nu putem să punem uh, totul într-un singur uh, program, ci că trebuie să avem mai multe instrumente pentru politica de coeziune. Și uh, să ținem cont și de diversele poziții, aceasta este soluția pentru viitor. Și deci aș avea o întrebare pentru acest, legată de acest fond pentru tranziție justă. Dacă am înțeles eu bine, e vorba de un instrument care predominant uh, va avea ca scop uh, părăsirea producerii de energie pe bază de cărbune. Cum ne putem asigura că nu ajungem la un uh, fond din care să se plătească aici pentru măsuni de mediu, aici pentru cărbune și așa mai departe. Cum va arăta împărțirea banilor? pentru a sprijini anumite regiuni. Vreți să vă axați doar pe această decarbonizare sau vor mai fi și alte obiective? Și a doua întrebare. Dacă am înțeles noi bine, acest fond va fi folosit pentru a-i ajuta pe oameni la fața locului, pe oamenii din regiunile uh, miniere sau uh, din regiunile în care Uh, energia trebuie să fie produsă din surse regenerabile și nu pe bază de cărbune. Cum vă puteți asigura că până la urmă nu se ajunge la un uh, program de investiții pentru mari companii din domeniul energiei sau pentru concerne din acest domeniu, ceea ce ar fi abordarea greșită. Am înțeles din răspunsurile dumneavoastră că nu este obiectivul dumneavoastră, dar aveți și reflexii concrete, deci cum putem să ne asigura că, într-adevăr, oamenii de la fața locului uh, beneficiază pe plan social. Și, în fine, Uh, uh, știți că din fondul FEDER uh, există foarte multe fonduri pentru pactul pentru ecologizare industriei. Deci pactul ecologic nu va mai interveni în acest sens. Mulțumesc. Mulțumim, Martina, doamna comisar. Thank you very much. <coughs> Thank you very much. Vă mulțumesc. Vă voi răspunde că da, se adresează regiunilor, dar nu doar regiunilor care depind de cărbune, fie lignit uh, sau gaz de șist, sau, ci și regiunilor în care industria este uh, uh, mare consumatoare de energie și uh, care poluează destul de mult și are nevoie de ajutor pentru această tranziție. Deci nu este vorba doar despre regiunile miniere deoarece am considerat că e logic să nu avem un instrument doar uh, ca să așteptăm uh, ca minele să fie închise uh, și, nu știu, termocentralele să fie închise și după aceea să ajutăm pe oamenii care își pierd locurile de muncă. Nu! Dacă există și o industrie care, datorită tehnologiei, poate să se transforme, uh, și să nu închidă și să nu însemne șomaș pentru toți angajații, atunci e logic să ajutăm și o astfel de industrie. Acesta este raționamentul. Ați menționat încă un aspect important. Dacă aruncăm cu bani în dreapta și în stânga, sau dacă ne concentrăm doar pe regiunile unde situația este cea mai gravă. Evident că răspunsul este cea de-a doua variantă. Statele membre vor fi însă cele care vor propune regiunile uh, vizate. Vom dialoga însă uh, foarte strâns cu statele membre și de asemenea în cadrul procedurii semestrului european statele membre vor spune exact care sunt regiunile care au cea mai mare nevoie de ajutor. Bineînțeles, Noi vom fi atenți ca regiunile selecționate să fie cele care depind cel mai mult de aceste activități, dar de asemenea și regiunile care sunt cele mai sărace și regiunile unde este cel mai greu să se găsească alternative. Din acest motiv, acum vizitez regiuni uh, în Polonia, în Grecia, de exemplu voi merge în Macedonia de Vest, Oricum am mai fost în Grecia și înainte. Deci sunt regiuni de situația este foarte gravă pentru că acolo nu sunt cine știe ce alternative și ele sunt complet dependente de aceste activități. Pentru că trebuie să te întreb dacă nu mai există aceste activități, oamenii de acolo ce vor face? Este motivul pentru care trebuie să ne concentrăm pe aceste regiuni și de aceea trebuie să avem un plan foarte atent. Trebuie să scriem un plan pentru aceste regiuni și de asemenea trebuie să includem toate dimensiunile. Bineînțeles că nu este ceva simplu, dar e fezabil. Trebuie să poți îmbina banii care provin din uh, alocațiile naționale cofinanțate de Fondul de Tranziție Justă. Și bineînțeles că acești bani vor putea fi combinați și cu finanțare din Fondul Social European sau din Fondul de Dezvoltare Regională. Cu alte cuvinte, ne vom baza pe instrumentele tradiționale din politica de coeziune ca, nu, ca să sprijinim diversificarea economică, uh, reformarea angajaților, uh, noi activități, uh, noi firme. În fiecare regiune situația este diferită, dar oricum ne dorim ca acești bani să fie o ușă deschisă și către uh, EU Invest. De exemplu, proiecte care pot să beneficieze și de finanțare bancară, dacă vrei să restructurezi o industrie um, destul de mare, dacă e nevoie de Um, construirea de infrastructură pentru ca această regiune să crească, să nu se mai simte atât de izolată. Deci ne vom adapta situației din fiecare regiune în parte. Deci, cum spuneam, poate fi finanțată și infrastructura uh, publică, se pot acorda granturi, împrumuturi. Deci, uh, um, o facilitate de împrumut uh, mm, mm, subvenționată de către BEI deci, vedeți, un plan multidimensional, dar asta nu înseamnă că nu vom avea o soluție personalizată și atunci când acordăm finanțare va trebui să ne gândim pe termen lung uh, să vedem care sunt obiectivele și totul să se facă în cadrul unei abordări de jos în sus și nu invers. Aceasta este propunerea Comisiei, dar va depinde de statele membre și de entitățile regionale să lucreze din greu ca să scrie aceste programe în detaliu. N-am spus niciodată că e simplu, n-am spus că e uh, o soluție de tip panaceu. Oricum, acesta este mesajul meu. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi completa afirmând că și Parlamentul European trebuie să își asume acum rolul de uh, legislator și comisia noastră, regii, s-a mobilizat deja în acest sens. Se încheie prima rundă de întrebări și răspunsuri. Toți coordonatorii au putut să ia cuvântul. Aș vrea să, să salut prezența prietenului nostru Enrico Rossi, președintele regiunii Toscana, vicepreședinte a conferinței regiunilor uh, uh, maritime și perifice din Europa, o conferință care joacă un rol foarte important pentru atingerea obiectivelor din domeniul politicii de coeziune. Și acum a vrea să dau cuvântul colegului Enrico Rossi, președintele regiunii Toscana, înainte de a deschide dezbaterea și de a da cuvântul și celorlalți membri. Aveți cuvânt. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să iau cuvânt. Vreau să spun imediat că sunt de acord cu tot ceea ce a spus doamna comisar Ferreira, mai ales atunci când afirmă că politicile și fondurile de coeziune trebuie să se alinieze cu cofinanțările regionale, cu cofinanțările alocate de statul central pentru această transformare ecologică, pentru pactul ecologic. Și firește și instituțiile financiare, băncile trebuie să fie implicate. Deci este o politică foarte cuprinzătoare. Totuși vreau să fiu purtătorul de cuvânt al anumitor îngrijorări. Vorbiți despre 7,5 miliarde de euro bani noi. Sunt cu adevărat bani noi sau uh, de fapt vor fi luați uh, din uh, finanțarea politicii de coeziune, așa cum s-a mai făcut și în trecut. Președintele nostru, Cordero, a exprimat o poziție foarte puternică când a spus cine mai apără politica de coeziune. Să fie totul foarte clar. Eu sunt convins că fondurile uh, care uh, Uh, finanțează regiunile trebuie să fie redirecționați către uh, pactul ecologic, că sunt fonduri pentru agricultură, pentru formare, pentru cercetare și așa mai departe. Această condiție trebuie să fie foarte puternică, dar tocmai din această cauză eu sunt convins că dacă cumva veți reduce bugetul politicii de coeziune ca să faceți exact aceleași politici, numai că acum în cadrul pactului ecologic, până la urmă vor fi mai puțini bani. Mi se pare un principiu fundamental și de aceea vă exprim îngrijorarea mea. Aud vorbindu-se despre bani proaspeți, dar de unde veți lua acești bani proaspeți? Întrebarea mea este, apropo de aceste mari angajamente pe care le presupune o tranziție către economie ecologică, N-ar trebui să discutăm în Europa și despre posibilitatea de a crea o, un impozit nou, o taxă nouă. Mă gândesc la raportul grupului Monti, care arăta deja niște piste pentru a da Uniunii Europene niște venituri proprii și a-i permite să fie mai autonomă din acest punct de vedere. Mie mi se pare că trebuie să fim hotărâți atunci când luptăm împotriva schimbărilor climatice și să avem o abordare uh, uh, fără cale de întoarcere, dar să fim foarte atenți ca nu care cumva să subevaluăm consecințele pe care le va avea această tranziție, mai ales pentru nivelul ocupării asupra uh, pieței muncii. Nu va fi chiar atât de simplu. Tranziția uh, ori va fi reglementată, ori, așa cum s-a întâmplat și cu mondializarea, avem acest risc ca doar uh, muncitorii din Occident să plătească uh, uh prețul cel mai mare. Bineînțeles că mă gândesc acum la toți cei care lucrează în industria minieră în Europa, care sunt încă mulți la numer, dar și angajații uh, industriei constructoare de mașini și de automobile. Cum le veți garanta menținerea locurilor de muncă? Credeți că finanțarea pentru formare va fi suficientă sau va fi nevoie de noi instrumente? Și cum credeți că regiunile pot să vă ajute în munca dumneavoastră? Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Ehm, Mulțumesc foarte mult. Cred că aveți eh, complet dreptate în ce spuneți. Sigur, eh, primul punct se referă la faptul că avem nevoie de mai multe resurse în buget. Da, avem nevoie. Și avem nevoie de resurse noi, cu siguranță. Comisia deja a propus ca o parte din uh, taxa pe emisiile de carbon să fie folosită ca o uh, resursă proprie. E o discuție care trebuie pusă pe agenda europeană. Nu știu dacă erați deja aici când, uh, domnule președinte, când am spus că este imposibil ca la acest nivel de integrare europeană și la divergențele interne care există din, din punct de vedere al concurenței, e imposibil să ne descurcăm cu un buget de 1%. Și tot timpul vorbim. Dacă e 1,007 sau 003 sau nu știu cât. Dar este o dimensiune bugetară complet uh, disproporționată față de nivelul de integrare și de, de ambițiile și dimensiunile zonei. Uh, deci, uh, cred că e o dezbatere pe care toți europenii ar trebui să o aibă și trebuie să fie o dezbatere sinceră. Mi-amintesc foarte bine propunerea lui Mario Monti și propunerea grupului activității sale. Uh, se propunea un impozit pe sectorul financiar, un impozit pe plastic. Bun, sunt mai multe ipoteze, dar odată ce am spus asta, chiar dacă bugetul ar fi fost mai mare, să zicem, tot ar fi trebuit să mobilizăm și resursele uh, private. În al doilea, a doua întrebare, uh, am mai răspuns și mai devreme, uh, e vorba de prezența europeană pe scena internațională globalizată și cum putem noi să facem așa, în așa fel încât să nu ne pierdem locurile de muncă, să nu uh, pierdem uh, exporturile și ce facem cu partea poluantă a economiei cred că aici politica comercială, dar și politica industrială trebuie să abordeze aceste chestiuni foarte clar și de multă vreme apăr ideea de a avea uh, benchmark-uri sectoriale și să încercăm să ne organizăm la nivel internațional, nu doar cu standarde europene. Dar este un lucru foarte detaliat. Sigur că trebuie să avem uh, uh, taxe pe carbon la frontieră, dar nu cred că Uh, chiar dacă firmele europene, să zicem, își asumă orice tehnologie uh, în domeniu, nu știu dacă și subcontractorii lor sau în operațiunile lor externe o vor folosi. Pentru că dacă nu se întâmplă asta, nu vom face altceva decât să exportăm locuri de muncă și rezultatele vor fi și mai negative legate de țintele noastre. Deci e vorba de foarte multe detalii. E nevoie de o abordare foarte detaliată și o, de o prezență puternic europeană pe o scenă globalizată, ca să nu ajungem să exportăm poluarea și locurile de muncă, având cele mai bune intenții și de, uh, sfârșind cu cele mai rele consecințe. Deci mă preocupă foarte mult acest lucru, cred că toți trebuie să încercăm să discutăm și să obținem cel mai bun rezultat pentru binele planetei, nu doar pentru binele europenilor. Vă mulțumesc! Nous avons près de 15 Mulțumesc. Avem 15, aproximativ 15 cereri de intervenții. Deci rog pe fiecare să facă un efort uh, de concizie în uh, întrebările pe care le vor pune. Dau mai întâi cuvântul colegului Pedro Marquez, grupul socialist. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să pun întrebarea în portugheză, limba noastră maternă. Uh, stimată doamnă comisar, este o plăcere să pot să uh, colaborez cu noastră în acest efort și uh, sunt nerăbdător să avem această colaborare în următorii 5 ani și în, în funcție de cât vor reuși de bine să colaboreze Parlamentul și Comisia, atâta succes vom avea. Constanță Crel a menționat una dintre chestiunile care ne îngrijorează cel mai mult și anume uh, în trecut uh, anumite state membre și anumite regiuni au avut probleme de finanțare uh, în ce privește perioada de după 2020 ca să obțină această finanțare. Așteptăm să se soluționeze acest blocaj în Consiliu începește CFM-ul și discuțiile pe acest subiect. Vreau să mă concentrez însă pe fondul de tranziție și vreau să subliniez faptul că acordul, uh, pactul ecologic, Green Deal-ul, are propuneri specifice de finanțare și vine cu această idee de fonduri noi, suplimentare față de uh, fondurile europene tradiționale. Și salutăm această uh, această idee. Vreau însă să-mi exprim și eu îngrijorarea în legătură cu aceste fonduri noi, că dacă e vorba de fonduri noi, avem nevoie de garanții că e vorba într-adevăr de sume care vin suplimentar față de propunerile inițiale ale Comisiei și încă n-am auzit uh, Consiliul spunând că ei sunt de acord să negocieze pe baza acestei propuneri a Comisiei. Pentru că până când nu vor spune și asta, nu putem vorbi despre fonduri noi. Deci aceste fonduri noi trebuie să meargă dincolo de propunerea Comisiei. Când aprobăm nou CFM, trebuie să aprobăm și noi uh, resurse proprii, cum ar fi taxa pe carbon sau o altă sugestie pe care a făcut-o Comisia. Deci numai așa putem vorbi realmente de fonduri noi. Totuși, dacă nu vom avea această garanție, până la urmă vom avea o politică de comunicare fantastică și vom vorbi despre noi uh, fonduri, dar nivelul cadrului financiar multianual va fi sub nivelul ambițiilor noastre și nu vom putea vorbi de bani noi, ci doar de frustrări când vine vorba de uh, politica de coeziune. Acum, dați-mi voi să trec la un al doilea punct. Dacă ne uităm la propunerile făcute de comisie, și ați menționat acest lucru, credem că există foarte multe chestiuni pozitive în, în aceste propuneri. Dar există și lucruri care creează anumite preocupări. Există un nivel mare de birocrație în unele din aceste programe și, de asemenea, mă preocupă această Uh, nevoie de a implica serviciile tehnice ale Comisiei în programele de tranziție uh, teritoriale, uh, acolo unde politica, este, politica regională este o competență partajată. Cred că am ajuns la un stadiu la care regiunile pot să-și constru- construiască propriile politici, doar să, să, să ceară ajutorul Comisiei atunci când realmente au nevoie prin acest management partajat, într-adevăr, au existat programe bune, dar de ce această nevoie de a centraliza uh, lucrurile uh, chiar și atunci când uh, oamenii care sunt la nivel local uh, știu mai bine situația și se descurcă foarte bine? Asta ca o sugestie. Și, în fine, vreau să menționez cât de important este să facem legătura între fondul pentru o justă tranziție și mecanismul uh, de justă tranziție. Asta va avea un enorm efect de levier în uh, aceste uh, regiuni în tranziție și mai ales regiunile cele mai sărace care au nevoie de aceste fonduri de justă tranziție, acolo există riscul cel mai mare privind Uh, uh, lipsa de fonduri private. Pentru că, în general, capitalul privat se duce pe proiecte ușoare, pe niveluri reduse de risc. Deci avem nevoie de garanții că acești bani vor fi realmente folosiți în aceste regiuni care sunt cele mai la risc. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar. Președintele, mulțumesc. Are cuvântul Dimitris Papadimulis, vicepreședinte al Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să o salut pe fosta noastră colegă și uh, pe prietena noastră, doamna Elisa Ferreira, la Comisia Regii. Mi-amintesc uh, ce ați spus, doamna Ferreira, la audierea dumneavoastră. Înainte uh, de aprobarea noi comisii, ați venit aici în fața noastră și ați spus uh, mă angajez să lupt în uh, Colegiul Comisarilor pentru cel mai mare buget posibil. Și iată, acum suntem la momentul adevărului. Pentru că propunerea Comisiei Europene nu va fi suficientă pentru a finanța scopurile pe care tocmai Comisia și le-a propus. Deci este mai puțin decât cere majoritatea Parlamentului European. Și uh, Consiliu vrea să facă tăieri uriașe, chiar față și, de, și față de propunerea Comisiei. Deci cred că fondurile despre care vorbim sunt total insuficiente pentru ce ar uh, trebui să facem ca să promovăm uh, coeziunea. Știți că uh, drumul spre iad este pavat cu bune intenții, dar până la urmă ajungem la cifre, la, la, la bani. Propunerea Comisiei Europene pentru următorul cadru financiar multianual este cu a alocat 11% mai puțin pentru coeziune și la fondul de coeziune 45%, minus 7% la fondul social european. Deci cum o să putem și cum o să puteți să implementați uh, uh, scopurile pe care vi le-ați propus cu aceste sume atât de mici? Ne-ați promis că o să fiți de partea noastră și că o să vă luptați ca să creșteți uh, nivelul de finanțare, pentru că în ultimii ani inegalitățile sociale și inegalitățile regionale și teritoriale au crescut. Încă două întrebări. Când ați prezentat fondul pentru o justă tranziție, a spus că uh, e vorba de 7,5 miliarde de euro bani noi, fonduri noi. Dar Comisia a propus uh, tăieri la fondul de coeziune uh, tăieri bugetare de aproximativ 30 de miliarde nu cumva de aici, din aceste tăieri, vor veni acești așa numiți noi bani? Poate puteți să comentați la acest aspect. Apoi, avem uh, zone în tranziție și ați făcut uh, propuneri legate de acestea. Credeți că pot eh, exista și alte criterii sociale folosite, cum ar fi eh, rata generală a șomajului în țară sau în regiune? De exemplu, în Macedonia de Vest, rata șomajului e foarte ridicată. Sau un alt criteriu ar putea să fie și vârsta media eh, șomerilor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Izabela Mengear, vicepreședinta Comisiei noastre, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în spaniolă. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență. Bine ați venit! Ca și alți colegi care au luat cuvântul și pentru că alții vor să ia cuvântul după mine, am să fiu succintă. Vă împărtășesc un gând și vă pun o întrebare. Ați spus mai devreme, încă de când uh, ați început intervenția dumneavoastră, că trebuie să nu ne mai gândim la vechea politică de coeziune și la noua politică de coeziune. Însă, deseori, toate aceste politici par să fie departe de cetățeni. Oamenii nu le simt, ca să spun așa, în viața lor de zi cu zi și ne este greu să facem o comunicare care să permită cetățenilor să înțele- înțeleagă mai bine. Adevărul uh, este că oamenii cred că se uh, cheltuie mii și mii și milioane de euro și ei nu văd pentru ce. În schimb, văd că plătesc impozite. Deci nu simt care este impactul real al acestor bani cheltuiți doriți. De aceea vă propun să discutați despre lucruri concrete care au un impact asupra vieții reale, ca de exemplu cum veți sprijini IMM-urile din zona rurală, ce măsuri veți lua astfel încât în Spania să existe mai puțină birocrație, pentru că deseori când o întreprindere are de-a face cu administrația, să zicem că muncește în baza unui contract pentru o entitate publică, trebuie să aștepte 90 de zile înainte să fie plătite, ceea ce bineînțeles că îngreunează viața. De aceea vă spun, vorbiți despre lucruri concrete. Politica de coeziune trebuie să fie una vizibilă cu finanțări concrete și știind că ne-am concentrat pe fondul pentru o tranziție justă, eu cred că am vorbit suficient despre el în această dimineață, deci uh, să mai vorbim și despre alte aspecte. Arimon. Mulțumesc foarte mult, Pascal Arimon. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, uh, doamnă comisar. Uh, aș dori să vă mulțumesc toate cele bune, mai ales multă sănătate pentru 2020 până la sfârșit, la finele anului, Aici putem să planificăm uh, tot ce vrem, să vorbim lucrurile cele mai frumoase și să uh, scriem uh, texte minunate din punct de vedere juristic foarte concrete, dar dacă la finele lunii banii nu există, atunci totul este în van. Nu o să mă refer la faptul că uh, Consiliul, de fiecare dată în discursuri frumoase, susține că uh, e pentru acest uh, pact ecologic, că el trebuie să se concretizeze. Toate bune și frumoase, dar trebuie să disponibilizezi și bani. Poate să muți fonduri dintr-o parte în alta, dar e nevoie de bani pentru aceste investiții. Eu sunt tot mai convins că dacă Uh, clima ar fi fost o bancă, ar fi fost de mult uh, salvată. Deci trebuie să fim mai energici, să fim mai uh, la obiect, mai concreți. Și asta începe tocmai în politica de coeziune, pentru că această politică este parte integrantă din acest pact ecologic. Și dacă ne lăsăm dezbinați de faptul că Consiliul, până practic la finele anului 2020, amână toate aceste decizii, Uh, nu ne facem rău numai nouă și comisiei care văd că e de partea noastră, ci uh, de miile de oameni care ar uh, profita de pe, un, de pe urma acestei politici. Și dacă vrem ca Europa să nu fie văzută și mai prost, atunci trebuie să facem ceva pentru a contracara Consiliul. Nu doream decât să vă spun acest lucru. Acum, în legătură cu lucrurile care deja au fost abordate, s-a spus foarte multe, nu o să mai revin la ele, aș avea să trei întrebări. Politica de coeziune, deocamdată, se asigură are o problemă, respectiv că banii ajung prea târziu la utilizatori, rata de mobilizare este proastă și această rată trebuie să fie îmbunătățită pentru că este unul dintre punctele esențiale în dezbaterile cu Consiliul. Care sunt intențiile dumneavoastră? Care este planul în acest sens? Cum putem ca pe viitor să ne asigurăm că avem o formulă astfel încât fondurile respective să fie mobilizate mai repede. Uh, nu putem să repetăm uh, uh, greșelile trecutului. Poate ar fi mai bine să tragem învățămintele pentru ca formula să fie mai bună. O altă întrebare de ordin tehnic se referă la propunerea pentru acest fond pentru tranziție durabilă Comisia a hotărât să ia din el uh, lucruri care nu sunt uh, pentru pactul ecologic, de exemplu uh, hidro, hidrocarbunile și așa mai departe. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar se scoate și infrastructura pentru gaz. Eu însă sunt uh, convins că dacă vrem să uh, facem tranziția, atunci hidrogenul este foarte important pentru a face această tranziție. Deci avem nevoie de infrastructură pentru ca hidrogenul să fie transportat. Deci avem infrastructura pentru gaz disponibilă în multe dintre aceste țări, trebuie doar să facem o conversie a ei. Și aici însă e nevoie de bani. Și deci mie mi s-ar părea logic ca această reconvenție, uh, reconversie să fie făcută cu uh, fonduri și m-aș, m-ar interesa de unde ar putea să vină acești bani. Mulțumesc! Pascal, je vois que les belles citations Mulțumim. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, pentru acest citat cunoscut de toți. Acum dau cuvântul colegului de la Verzi. Oui. Si je peux. Merci, euh, Président. Madame la Commissaire. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Uh, eu uh, sunt din uh, Corsica și sunt unul dintre deputații foarte preocupați de situația insulelor. Până acum, Comisia nu a, avut, a prevăzut posibilitatea unei abordări specifice pentru insule, deși multe studii arată această necesitate, mai ales dacă ne gândim la noua prioritate politică a tranziției ecologice, mai ales pe teritorii care sunt printre cele mai carbonizate, ca să spunem așa, din Uniunea Europeană. Sunteți pregătită să ascultați argumentele noastre și cele noastre pentru ca Europa să dea mai multă considerație situației insulelor uh, din Europa? Și o a doua întrebare, dacă îmi permiteți, rezoluția care a fost votată de Parlament privind, conf- în, în confer- privind conferința asupra uh, viitorului Europei prevede contribuția directă a regiunilor în uh, elaborarea acestei politici. Uh, știu că există o tradiție privind viitorul Europei uh, și dezbatere pe această temă. Uh, și Comisia dă reprezentare în această conferință fiecare țări membre ar trebui, și ar trebui să dea mai multă reprezentare și acestor regiuni insulare. Mulțumesc foarte mult, François. Are acum uh, cuvântul uh, uh, doamna Mosca, dacă mai... Doamna Cernovska este în sală? Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Numele meu este Moșdanovska doar vreau să vă spun cum se pronunță. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, doamna comisar, felicitări. Sper că va fi un an bun, dar din punct de vedere bugetar va fi, mă tem, un an dificil. Ați spus odată că o să apărați politica de coeziune și principiul parteneriatului. Sperăm că această promisiune va fi respectată. În ce privește politica de coeziune și fondul de justă tranziție, sperăm că nicio regiune nu va fi lăsată în urmă ne-ați promis că veți întări politica de coeziune în perioada după, de după 2020. Avem provocări legate de schimbări climatice, provocări foarte mari, suntem cu toții de acord. Totuși, există multe chestiuni controversate, cum ar fi uh, sumele care trebuie să intre în acest fond, principiile de alocare, prioritățile și așa mai departe. Vreau să mă întorc la întrebarea pusă de antevorbitorul meu. Neutralitatea climatică atât Consiliul cât și dumneavoastră, doamna comisar, ați repetat faptul că statele membre pornesc din situații diferite uh, și că ar trebui să aibă libertatea să decidă uh, privind mixul energetic și tehnologiile. Și atunci, de ce ați decis să limitați uh, domeniul de aplicare al fondului de justă tranziție și de ce ați exclus infrastructura de gaz din acest fond? Președinte, mulțumesc foarte mult. Eh, și numele meu este foarte des eh, pronunțat greșit, deci înțeleg foarte bine această chestiune dezagreabilă. Îmi cer eh, scuze că... Și acum domnul Daniel Buda. <clears throat> Domnule președinte, mulțumesc. Doamna comisară, de asemenea mulțumesc pentru cele expuse. Ați surprins în mod corect foarte multe probleme și mai ales problema banilor. Și aici aș denunța oarecare duplicitate, să nu fiu mai rău cu guvernele uh, statelor din uh, Uniunea Europeană care vor să facă mai mult, dar cu bani mai puțin. Ori un lucru este foarte clar. Nu putem să facem nici politica de coeziune și nici politica agricolă comună cu bani mai puțin și să punem o povară mai mare și pentru fermieri și pentru ceilalți actori din spațiul uh, economic. Aș dori să vă atrag atenția însă asupra unui fenomen extrem de grav care se întâmplă astăzi în uh, anumite părți ale Europei și mai ales în estul Europei, în țara mea, în România, respectiv cel al migrației și acest lucru este strâns legat de ceea ce înseamnă implementarea politicii de coeziune și eficiența acestei politici de coeziune. Și vreau să vă spun că fără o simplificare reală, atât pentru IMM-uri, atât pentru autoritățile publice locale, care să le permită, pe de-o parte, să vină cu locuri de muncă bine plătite, pe de altă parte, cu dezvoltarea infrastructurii din partea autorităților locale, care să țină oamenii în acele regiuni în maxim zece ani de zile vom avea zone masive care vor fi depopulate în estul Europei. De aceea pun foarte, foarte mare accent pe această problemă a simplificării. A doua mare problemă pe care o avem în momentul de față în această parte a Europei este cea legată de lipsa forței de muncă. Doamna comisar, am stat de vorbă cu ministrul uh, pentru fonduri europene zilele trecute și l-am întrebat care este cea mai mare problemă pe care o întâmpină în România în momentul de față. Și mi-a spus, domnul eurodeputat, cea mai mare problemă o avem că firmele care, deși au absorbit fonduri europene, nu au lucrătorii care să le permită să absorbă acești, uh, acești bani. Și atunci se pune întrebarea firească, pentru că această problemă nu este doar în România, este și în Spania, citam zilele trecute. Oare nu putem să apelăm la o forță de muncă din afara Uniunii Europene, pentru că altă soluție, în opinia mea, nu este. Și închid prin a face o, o, o trimitere la ceea ce înseamnă acest combustibil fosil. Doamna comisar, stimați colegii, este foarte frumos să vorbim de închiderea minelor, de uh, energii alternative. Să nu uităm că sunt unele zone în care eminamente sunt, sau avem zone miniere care nu putem să discutăm de închiderea lor în următorii 20-30 de ani și care este alternativa pe care o punem la îndemâna acestor zone sau nu este mai ușor pentru noi să dezvoltăm niște tehnologii care să, uh, în procesul de ardere, de exemplu, să prevină eliberarea noxelor, decât să investim foarte mulți bani în alte zone? Oricum, uh, ar vrea să-mi răspundeți la această chestiune legată de ceea ce înseamnă lipsa forței de muncă și cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc! Merci beaucoup. Notre collègue Susana Soli-Pérez a demandé. Doamna Suzana Soliperes. Bienvenit. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă comisar. Aș vrea să vă pun întrebări despre fondul de tranziție justă, pentru că mi se pare fundamental acest fond ca să ajutăm regiunile ca să emită mai puțin dioxid de carbon, însă Trebuie ca acest fond să ajungă la regiunile care deja au investit mult bani ca să reducă emisiile. Vă dau exemplu Spaniei. Spania deja a închis minele de cărbune, deja uh, s-a hotărât să închidă ultimele termocentrale care funcționează pe bază de carbon, ceea ce a avut un impact uh, foarte mare asupra economiei, asupra șomajului și mai ales uh, asupra deplasării populației. Și totuși Spania uh, este o țară uh, unde vor ajunge puține fonduri, teoretic, din fondul de tranziție justă. Deci vă rog frumos să țineți cont și de alte criterii atunci când veți aloca bani din aceste fonduri, ca de exemplu creșterea șomajului în regiunile care deja au făcut această tranziție. Ce mă miră pe mine cu acest mecanism este că uh, primirea fondurilor nu este strict dependentă de obligativitatea atingerii obiectivelor. Nu credeți că ar trebui să existe această obligație, astfel încât uh, dacă o țară nu își îndeplinește obiectivele să nu primească fonduri? Sau să există state membre care, dacă sunt mai ambicioase, să fie ajutate, tocmai pentru că sunt mai ambicioase și au fixat obiective mai ambicioase. În ultimul rând, ne îngrijorează um, întârzierea cu negocierile pentru um, um, Fondul European de Dezvoltare Regională repartizarea fondurilor repartizarea pentru politica de coeziune nu ne permite să uh, începem uh, uh programarea pentru toți beneficiarii, IMM-urile, regiunile, um, fermierii, toți cei care au nevoie de aceste fonduri. Deci vă rugăm să vă asigurați că aceste negocieri se vor încheia în timp util ca să putem uh, ajunge la un acord și asupra uh, cadrului financiar multianual. Mulțumesc, Roza D'Amato, acum cu Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisară, bine ați revenit în comisia noastră. Eu uh, vă pun doar întrebările ca să nu iau din timpul altor colegi. Cei trei piloni care constituie fondul de tranziție justă și acest efect de pârghie care, din punctul nostru de vedere, uh, trebuie să fie bine evaluat. Um, toate acestea ne fac să ne întrebăm cum să uh, venim cu un efect de uh, stimulare. S-a vorbit despre taxa pe carbon și despre schema ETS. Poate că ar trebui să faceți aminte că WWF vorbește de 60 de miliarde de euro pe an care ar fi trebuit să fie folosit și uh, anii trecuți uh, pentru a finanța acțiuni de protejare a climei. Mă refer la bani obținuți din aplicarea schemei ETS. Investițiile ecologice, deja un obiectiv pe care ne fixasem în fosta legislatură și poate că acum a venit momentul să îl atingem. Ce va finanța concret acest fond? gazul. Foarte mulți colegi au vorbit despre gaz. Amintesc colegilor că este totuși un combustibil fosil care are un impact asupra mediului. Deci să finanțăm transformarea din căr- folosirea cărbunelui să folosim gazul natural nu mi se pare cea mai bună idee. Să nu uităm că 29 de miliarde au fost deja uh, folosiți pentru a construi gazoducte în ultimii ani. N-are sens să mai folosim bani publici, bani europeni, banii tuturor cetățenilor europeni pentru o altă sursă de energie care afectează clima. Dar alta este povestea cu energiile regenerabile, cu hidrogenul sau cu finanțarea comunităților de energie. Încă o întrebare la care țin foarte mult pentru că eu vin din oraș unde se află cea um, din Taranto, unde se află cea mai mare uzină de oțel din um, Europa. Nu se vorbește despre um, um firmele siderurgice în uh, regulament, dar uh, dacă vreți o conversie, asta înseamnă că veți închide toate aceste unități, care nu numai că um, um consumă combustibil fosil, dar în plus uh, emit multe emisii poluante. Deci, uh, dacă așa se întâmplă, ce înseamnă concret? Să presupunem o uzină care poluează, care omoară în primul rând cetățenii și blochează dezvoltarea altor forme de economie. E o uzină care e acolo de 50 de ani. Noi vom, vorbi, vom uh, vota împotrivă și vorbesc în numele Mișcării 5 Stele. Vom vota împotriva creării uh, unui fond care să ajută această uzină care poluează. Uh, nu, ar trebui să finanțăm scoaterea din funcțiune a acestei uzine și să avem proiecte de adevărată diversificare economică în loc. Așadar, de ce să nu existe un program operativ la nivel național care să includă cele patru regiuni, inclusiv cea unde se află această uh, uzină siderurgică, și să se vorbească clar despre finanțarea impactului economic, social și sanitar? Dacă nu plecați de la această premiză, o, un oraș ca al meu va continua să moară de foame din cauza șomajului și din cauza că sănătatea este afectată. Merci beaucoup. La parole à notre collègue euh, portugais, Alvaro. Are cuvântul colegul Alvaro Almano, colegul nostru din Portugalia. Mulțumesc. Doamnă comisar, este o plăcere să vă primim în uh, comisia noastră. Știți că există diferențe de opinii între guverne și între Comisia Europeană. Așa funcționează politica și așa funcționează democrația. Doamna comisar, știți că dumneavoastră vă puteți bucura însă de sprijinul nostru. într-adevăr, și dumneavoastră trebuie să respectați principiul solidarității la Comisia Europeană. Dar aș dori să spun că la audierea dumneavoastră ne-ați impresionat cu convingerile dumneavoastră, cu luările dumneavoastră de poziție și sper că constatați că la comisia noastră beneficia, beneficiați de sprijin, un sprijin destul de vast. Practic, există un adevăr pe care îl împărtășesc toate grupurile politice. E vorba de faimoșii uh, bani proaspeți, fresh money. Cetățenii europeni își doresc mai multă coeziune vor ca Europa să aibă, de exemplu, uh, fonduri și mecanisme pentru această tranziție justă. Toate aceste principii sunt minunate, însă există regiuni care vor fi penalizate din punct de vedere financiar. Și e vorba, din păcate, de regiunile care uh, au nevoie de cel mai mult sprijin. Nu știu cum uh, își închipuie cineva că bugetul european să fie redus și cu acest uh, nou buget european uh, țările bogate să primească mai mult. Eu nu înțeleg cum, are, cum, cum poate funcționa uh, principiul coeziunii astfel. Și, în fine, o observație cu privire la fondul de tranziție uh, echitabilă. S-au spus multe astăzi despre acest fond. Eu sunt de acord cu el pe deplin. Știm cum arăta trecutul Europei, știm cum ne dorim ca uh, Europa să arate în viitor, vrem să fie un lider, ați spus și dumneavoastră acest lucru și uh, sprijinim acest obiectiv. Cu toate acestea, mie mi se pare că trebuie să fie foarte clar. Nu avem cum să fim un lider la nivel mondial uh, dacă uh, dăm uitării anumite regiuni. Am spus acest lucru înainte și repet acest lucru. Cred că, într-adevăr, trebuie să ne adaptăm uh, treptat politicile. Nu putem însă avea o tranziție foarte abruptă, schimbări uh, radicale în felul în care facem politică. Pe viitor, în Portugalia și uh, în întreaga Uniune Europeană vor exista regiuni care nu vor avea emisii poluante prea mari, dar care se vor uh, confrunta cu alte probleme, de exemplu exodul rural. E o problemă foarte gravă pentru anumite zone. Deci, trebuie într-adevăr să avem acest fond pentru tranziție echitabilă dar uh, care să nu, fie pe, să nu penalizeze uh, regiunile care, de exemplu, nu sunt mari poluatori. Mulțumesc, președintele, mai avem foarte puțin timp la dispoziție și vă rog, dragi colegi, uh, să faceți uh, un uh, efort. Uh, întrebările trebuie să fie cât mai succinte pentru ca doamna comisar să primească uh, ocazia să vă răspundă la aceste numeroase întrebări care au fost adresate. Dau cuvântul colegului Cristof, nu o să-i stâlcesc numele, Jorgel. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar. Care este obiectivul politicii regionale? Vorbim despre coeziune, despre coeziune teritorială. Dumneavoastră veți uh, ajuta, aceasta este intenția dumneavoastră, a spus-o deja, să ajutați regiunile mai uh, sărace și ne bucurăm de acest lucru în Polonia. Ați vorbit uh, despre regiunile izolate. Nu știu care sunt regiunile din Polonia care se vor încadra în această categorie. În primul rând, va trebui să ne gândim să definim regiunea. Am putea vorbi, de exemplu, de uh, regiunea orientală a Poloniei. Totuși, depinde de definiție. Uh, program, uh, guvernul polonez derulează anumite, pro, uh, anumite programe în regiunea estică. E vorba de cinci județe care sunt cele mai sărace. Voivocec, de exemplu. Aș dori să știu dacă va exista un sprijin special pentru aceste regiuni, pentru că eu cred că îndeplinim toate criteriile pe care le-ați menționat dumneavoastră. Bineînțeles, se mai pune o altă întrebare – ce înseamnă această tranziție justă, ce este o tranziție sau o transformare justă, după părerea dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, doamna Knock are cuvântul acum. Și dinainte vă rog să fiți succintă. Doamnă comisar, mulțumesc. Da, într-adevăr, uh, au fost deja adresate întrebări uh, foarte importante, dar cu riscul de a mă repeta, voi mai pune și o întrebare. Care, de unde vor uh, proveni aceste 7,5 miliarde? De unde vor proveni acești bani? Avem această idee minunată a pactului ecologic. Da, într-adevăr, uh, e un plan uh, ambițios dacă vrem să ne atingem obiectivele în domeniul schimbărilor climatice. Minunat, dar vedem cu ochii noștri ce se întâmplă și pe alte continente. Vă pot uh, da câteva uh, cifre în acest sens. Este vorba de un institut care monitorizează piața energiei. În răstimp de 18 luni, China și-a crescut uh, energia pe bază de uh, cărbune cu 40 de gigavați. La nivel mondial, această energie a scăzut cu 8,5 kW. Deci, avem aici un surplus uh, era vorba de gigavați. Avem un surplus de 32 de uh, gigavați. Aceasta este tendința și nu se va schimba. China construiește uzine pe bază de cărbune cu o capacitate de 123 uh, de gigavați. Deci, cât de importante sunt uh, eforturile noastre de reducere a misiilor? Trebuie să dăm dovadă de răspundere. Eu vin din Polonia și știm cu toții cum arată uh, mixul energetic la noi în țară. Acest fond de tranziție echitabilă, eu mă întreb, va interveni, va încerca să influențeze acest uh, mix uh, energetic pe care îl avem noi? în condițiile în care să nu uităm că tratatele ne conferă o anumită libertate. Eu mă bucur de propunerea de majorare, dar să nu uităm uh, specificitățile din uh, statele membre. Noi nu vom putea să ajungem la neutralitate uh, energetică până în 2050. Nu avem cum să atingem acest obiectiv. Vă rog să nu uitați. Mulțumesc. Catalinxe a cerut cuvântul. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Doamnă comisar, săptămâna trecută ați confirmat că condiționalitatea privind statul de drept se va aplica și acestui fond de uh, tranziție echitabilă. Noi nu știm prea multe, deci ne-am uh, bucurat dacă ne-ați putea câte, da câteva detalii. În angajamentele dumneavoastră de comisar desemnat ați spus că trebuie să ne asigurăm că trebuie să avem un mecanism privind statul de drept care să nu afecteze eh, beneficiarii eh, individual, pentru că ei nu trebuie să fie trași la răspundere eh, în legătură cu funcționarea statului de drept. E o chestiune foarte importantă pentru mine ca maghiară, pentru că eu îi repet pe cetățenii care nu sunt autorii, ci victimele acestor încălcări ale statului de drept. Dar m-aș bucura să ne spuneți câte ceva despre acest mecanism specific pe care îl propune Comisia pentru a se asigura că beneficiarii uh, individuali nu vor fi afectați, dar că vom controla totuși problemele cu frauda. Mulțumim. Colegul Cru de la ECR a cerut cuvântul. Colega. Doamna Cruc. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă comisar. Într-adevăr, uh, ambițiile și programele noastre sunt uh, grandioase și bineînțeles că Comisia Europeană ar trebui să facă o analiză înainte să uh, lanseze toate aceste proiecte. Cât de costisitoare va fi această tranziție economică? Care vor fi costurile sociale? Cât vor suferi oamenii? Nu vom asista la o creștere alarmantă a prețurilor la energie această creștere a apărut în Germania, de exemplu. Nu avem încă răspunsuri la aceste întrebări și știm că uh, povara pe statele membre este uh, foarte mare, mai ales uh, pentru țările precum Polonia cu un PIB mic și, de asemenea, pentru țările care au un uh, mixul energetic, energia pe bază de cărbune. Comisia a vorbit despre neutralitatea energetică care trebuie să fie atinsă în 2030. Ar trebui să se investească 180 de miliarde anual în uh, Uniunea Europeană. Deci dacă facem o comparație cu această sumă 7,5 de miliarde din fondul de tranziție ecologică, e vorba de o sumă neînsemnată, uh, motică, dacă îmi permiteți. Deci, se vorbește foarte mult de granturi, de credite, de investiții private și așa mai departe. Noi știm că fondul respectiv nu va avea niciun fel de impact asupra tranziției echitabile. Deci, întrebarea este la ce vă gândiți cu adevărat? Care este obiectivul uh, real al Comisiei Europene? Eu cred că ne îndreptăm spre o adevărată catastrofă. Nu facem decât să îmbogățim companiile internaționale sau țările terțe. Unii colegi uh, au spus deja acest lucru, o colegă din Polonia, uh, a dat, uh, a citat date statistice. Noi facem sacrificii imense, inclusiv Polonia face, dar față de ce se întâmplă, de exemplu, în China, e neînsemnat. Mulțumesc. Uh, doamna Cutajer din partea socialiștilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamnă comisar, pentru observații și pentru prezență. Îmi amintesc că în audierea dumneavoastră spuneați că nicio regiune și nicio un cetățean nu ar trebui să fie lăsați în urmă. Colegii mei s-au referit deja la Fondul pentru o tranziție echitabilă și deci aș dori să mă refer la altceva. După cum știți, vom avea la comisia noastră un raport uh, cu, din proprie inițiativă privind dimensiunea de gen uh, din politica de coeziune. Și Uh, pentru noi egalitatea de gen uh, uh, este foarte importantă. S-a prezentat un studiu foarte important la Comisia Regii în urmă cu câteva luni care subliniază importanța unor instrumente mai concrete pentru a spori capacitatea politicilor, deci actorilor din politica de coeziune privind egalitatea de gen. Deci, aș dori să vă spun care au fost primele dumneavoastră măsuri în acest sens, cum arată negocierile 2021-2027 pentru cadrul politic de coeziune, ținând cont de acest aspect al legalității de gen. Și uh, în contextul semestrului european, în recomandările specifice pe țară, se vorbește despre participarea femeilor la piața muncii și îngrijirile pentru copii. Dar uh, credem că acest aspect n-a primit încă importanța cotivită. V-ați gândit la cum am putea să schimbăm acest cadru al semestrului european pentru ca dimensiunea de gen să fie integrată peste tot, la fel ca și bugetarea de gen. Mulțumesc anticipat și mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc. Mai avem trei colegi care s-au înscris la cuvânt. Închidem lista după aceea. Întâi, uh, colegul Conte de la ID, apoi Mestre Martin și după aceea Garcia și după aceea gata. Vă rog, aveți cuvântul. Grație, președinte. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă comisar. Aș vrea întâi de toate să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii de astăzi. Mi se pare foarte important, având în vedere provocările care ne așteaptă în următoarele luni de intense negocieri, astfel încât să avem programe europene finanțate și după anul 2020. Și mi se pare important ca toate aceste programe dificile să poată să fie uh, lămurite și uh, ca toate dificultățile să fie soluționate de comisie. Mă refer, bineînțeles, la politica regională și politica de coeziune. Din păcate, nu țineți cont de prerogativele autorităților locale și regionale, de uh, cetățenii și întreprinderile europene care sunt beneficiari acestor politici este alarmant pentru o țară precum Italia, pentru că uh, uh, transferurile către regiuni vor fi reduse sau revăzute și programele finanțate din sursele europene vor trebui finanțate din surse naționale. Mă gândesc, de exemplu, la un program precum Interreg, care s-ar putea să nu mai aibă finanțare. Cred că va fi dificil să continuăm numeroase programe de cooperare transfrontalieră, transnaționale sau interregionale, care sunt însă vitale pentru dezvoltarea teritoriilor. Reprezent aici o circumscripție din nord-estul Italiei, din care fac parte Veneto, Friuli Veneția și Giulia regiuni foarte aproape de frontieră și pot să vă spun că Interreg ne-a permis um, timp de mai mulți ani să consolidăm cooperarea teritorială cu regiuni vecine prin intermediul a 10 de proiecte încoronate de succes și am creat valoare adăugată concretă pentru regiunile limitrofe. Ar trebui doar să putem să continuăm. Vă spun, având în vedere uh, prevederile anunțate, Comisia va putea să continue să financeze așa cum trebuie interes. Merci beaucoup pour deux... Mulțumim. Colegul nostru, Mestre Martin, și vă rog două întrebări succinte. Doamna Martin, mulțumesc, uh, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru răspunsul și pentru că ați permis acest schimb de opinii. Cred că uh, ați văzut că foarte multe îngrijorări au fost exprimate aici. Ne întrebăm cât vom avea, dacă vom avea mai mult sau mai puțin, dacă vom putea să depășim uh, dificultatea în care ne aflăm acum uh, cu accesarea fondurilor, uh, ce se va întâmpla după reformarea regulamentelor. Ce putem să facem ca să permitem regiunilor care le este greu acum să beneficieze de mai multe fonduri, să fie totul mai simplu, cum să aibă măcar o continuitate a finanțărilor pe care le primeau până acum. Vedeți foarte multe întrebări pentru care încă nu avem un răspuns și așa cum au spus și cei care au luat cuvântul înaintea mea, nu mai putem să reducem um, finanțările. Sunt atât de multe regiuni care au nevoie de o, o transformare, dar trebuie să poată să o facă uh, în condiții cât mai facile cu putință. Și să nu uităm că există și alte uh, provocări uh, care au fost menționate, ca de exemplu uh, pierderea populației din anumite regiuni. Aș, pactul ecologic și simplificarea pe care ar trebui să o aducă în anumite țări, ar trebui ca acest pact să fie o mare oportunitate, nu o sursă de um, îngrijorări și să ne gândim la programe transversale și ca toate regiunile și toate statele membre să fie conștiente de situația de pe teren, pentru că unora le este foarte greu să um, aloce fonduri suplimentare astfel încât politica ecologică să devină um, reală. Și mai concret despre fondul de tranziție justă. E adevărat că ați spus foarte multe despre acest fond, dar în cazul țării mele, Spania, există regiuni miniere unde se extrage încă, uh, se extragea cărbunele, unde activitatea a fost uh, um, încheiată, dar care și-au pierdut locul de muncă și acum ar trebui să beneficieze de programe de reformare. Și eu cred că suntem una dintre țări care va trebui să beneficieze. Vă dau Uh, un exemplu clar al unei uh, mine care s-a închis în urmă cu 5 ani și s-a făcut o tranziție către o energie curată. Și totuși, 5 ani după, deși uh, um, s-au făcut multe finanțări, șomajul este peste 20%. E clar că ciclul nu s-a încheiat încă și că ar trebui ca aceste regiuni să profite într-o mai mare măsură de fondul de tranziție justă, deci și astfel de regiuni. Mulțumim pentru întrebările extrem de concise. Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am crezut că mi-ați spus numele mai devreme, dar poate se pare că a fost o problemă, deci vă mulțumesc că până la urmă îmi dați cuvântul. Vă mulțumesc pentru explicație, doamnă comisar. În primul rând, aș vrea să spun că planul de investiții durabile de un milion de euro a fost foarte binevenit, dar și mai bun este un fond de tranziție justă, un fond necesar ca să sprijinăm regiunile care vor fi foarte afectate de tranziția energetică, printre care se află și regiunea mea, Aragon. Mi se pare urgent să uh, țineți cont de regiunile care deja au început această tranziție energetică. Așa cum a spus și doamna comisar, trebuie să ținem cont de impactul social și economic pe care poate să îl uh, provoace transformarea ecologică. Așa se întâmplă cu uh, orașele miniere din Teruel, unde 4.000 de persoane uh, depindeau de exploatarea cărbunelui. Nu e vorba doar despre locurile de muncă directe, ci și de firmele subcontractante. Deci este o adevărată provocare pentru această regiune. Nu putem să uh, uh, spunem că aceste regiuni nu mai au nevoie de fonduri pentru că deja au început tranziția. Din potrivă, trebuie ca oamenii să-și găsească un loc de muncă care să le aducă măcar un venit similar cu ce câștigau când coborau sub pământ, chiar dacă acum îl găsesc uh, la suprafață. Și uh, fiind vorba despre orașe mici, riscă să rămână fără locuitor, pentru că ei vor trebui să mai găsești caute un loc de muncă în altă parte. Doamnă comisar, știind că avem o promova, pro, provocare demografică datorită îmbătrânirii populației, poate că ar trebui să ne gândim la un criteriu demografic și pentru fondul de tranziție justă, să fie un criteriu de atribuire a fondurilor. Vă rog frumos să țineți cont de el, doamnă comisar. Merci beaucoup. Nous, nous arrivons. Mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul uh, listei. Colegii v-au adresat întrebări. Întrebările au fost foarte numeroase, deci nu va fi ușor pentru dumneavoastră. Și aveți cam 15 minute la dispoziție ca să răspundeți la toate aceste întrebări. Ați deja, ați furnizat uh, deja uh, răspunsuri, o parte dintre ele înainte, deci poate că uh, ar fi util să răspundeți la întrebările la care nu ați răspuns în prima parte a dezbaterii cu coordonatorii. În orice caz, puteți răspunde cum doriți. În orice caz, vă dau cuvântul pentru 10, 15, 20 de minute. Eh Bine, euh, um... I think uh, I will sum up. Mulțumesc, cred că voi uh, rezuma uh, câteva întrebări care au fost adresate de mai mulți membri. Cum ați spus, domnule președinte, un, la unele am răspuns deja, dar ca să rezum, cred că în ce privește fondurile noi, problema fondurilor noi, Câțiva membri s-au referit la această chestiune. Apoi, aici, rolul comisiei este să facă uh, propunerea și după aceea, sigur, depinde de colegiuitori să hotărască. Uh, propunerea comisiei a fost să așa cum am promis aici în fața noastră, propunerea Comisiei a fost să se garanteze că ceea ce propunem și ceea ce cerem noi reprezintă fonduri noi, 7,5 miliarde fonduri noi, mai mult decât uh, suma de 4,8 miliarde care fusese inițial propuse de Parlament și fondurile noi vin suplimentar față de propunerea Comisiei Europene pentru politica de coeziune în, coeziune în 2000, uh, din 2018. Deci eu pentru asta mă lupt, toți ne luptăm pentru asta, dar acum nu mai depinde de comisie. Mingea este în terenul uh, colegiuitorilor. Deci, haideți să spunem clar și probabil este momentul uh, uh, la care ar trebui să facem presiune asupra statelor membre ca ele să vină mai aproape de propunerea Parlamentului și de poziția Parlamentului și personal, ce am promis eu a fost să mă lupt pentru maximul acestei sume și chiar mă lupt pentru maxim. Cred că este foarte clar din propunerea de reglementare că e vorba de fonduri suplimentare, dar acum, cum spuneam, mingea nu mai este în terenul comisiei, ci în terenul colegiuitorilor. Deci eu cred că mi-am făcut, uh, uh, mi-am îndeplinit promisiunea. Dimitri, tu ai menționat și tu și alți câțiva colegi, cred că asta e un lucru foarte clar. În ce privește întrebarea legată, pe care a pus-o Pedro Marques legată de de uh, tranziția dintre fonduri, pentru că trebuie să uh, fim atenți și la tranziția de la un fond la fondul următor. E important să ne asigurăm că asta nu, nu devine cu o modalitate prin care scade presiunea asupra Consiliului începește nevoia de a finaliza CFM-ul și, dacă crea mai, și în felul acesta să nu riscăm să creăm mai multă instabilitate. Da, bun, uh, putem să mai lucrăm la strategie și cred că a mai fost o întrebare la care nu am răspuns și anume cum uh, pot fi direcționate către uh, zone de risc investiții finanțabile. Uh, Asta uh, e o întrebare legitimă și știți că discutăm des cu Banca Europeană de Investiții această chestiune și al treilea pilon uh, al investițiilor BEI uh, se referă tocmai la aceste proiecte și mai riscante și la nevoia de a reduce aceste riscuri. E un subiect pe care îl discutăm adesea în comisie. Scopul este să avem o cale deschisă pe care să garantăm aceste proiecte, astfel încât să se ofere garanții de uh, a acestor probleme. Și asta facem cu eforturi comune cu Banca Europeană de Investiții. Știu că, Dimitris, ești foarte atent la această uh, problemă. În ce privește întrebarea dumneavoastră. Mi se pare foarte clar că în ce privește... Am impresia că trebuie să dăm mai multă vizibilitate a acțiunilor noastre. Ați uh, invocat o serie întreagă de exemple și v-ați referit la presiunea exercitată asupra statelor membre. Trebuie să spunem și public uh, ce facem concret uh, din punct de vedere al fondurilor structurale pentru ca ca oamenii obișnuiți europenii să uh, fie în favoarea acestor fonduri și să nu rămână dar așa o dezbatere teoretică dacă e 1,7%, 1,3%, că nimeni nu înțelege asta și trebuie spus uh, oamenilor că am făcut asta și asta prin finanțare din politica de coeziune. Cred că deputații sunt uh, cei care sunt cei mai bine plasat să facă acest lucru, să facă mai vizibil acest efort. Domnul Pascal, uh, uh, ați avut o întrebare pe care au mai uh, pus-o și alți colegi, și anume legat de, de sectorul gazelor. Fondul de tranziție ecologică justă se referă la problemele sociale date de diversificarea bazei industriale a regiunilor. Deci nu e despre gaz gazul, dacă are sens în planul regional, uh, poate fi finanțat din pilonul al doilea, deci prin mecanismul EU Invest, nu din fondul de tranziție justă și de asemenea și pentru că nu are niciun sens uh, ca gazul să fie menționat și am menționat un alt lucru, un alt coleg, pentru că nu are niciun rost ca gazul să beneficieze de un grant separat. Trebuie abordat uh, într-un pachet uh, unde poate fi amestecat cu alte elemente bancabile. Deci e în afara fondului de tranziție justă. Că nu ăsta e scopul fondului. Uh, apoi, s-a mai pus o, a mai fost un alt element legat de... Da, sunt de acord cu colegul care a menționat, cred că domnul Buda a menționat uh, nevoia de simplificare am făcut mari eforturi ca să simplificăm procedurile. Haideți să vedem dacă ele sunt cele adecvate. Parlamentul va judeca. Apoi, uh, cred că Săriș Perej a spus că ați spus că nu există obiective climatice, dar există, există o hotărâre clară din partea noastră de a avea aceste obiective climatice pentru că ele sunt uh, conținute în uh, planurile uh, pregătite de statele membre. Și atunci când se acordă unei regiuni un anumit ajutor, acest ajutor trebuie să fie compatibil cu acest obiectiv. Deci asta face parte integrantă din plan. Este necesar pentru că trebuie să ne gândim și la impactul asupra uh, mediului finalizarea planului. Apoi, în ce privește nevoia de a face față acestei tranziții și caracterul ei inevitabil. Sigur că trebuie să folosim și ETS-ul și cealaltă fonduri pentru a întări această activitate. În ce privește ce a spus Alvaro Maro? Alvaro Maro a menționat, uh, a vorbit de avut câteva întrebări la care care uh, se referă la faptul că politica regională nu se limitează la fondul de tranziție justă și la mecanisme de tranziție și că acestea sunt dedicate unor regiuni care au probleme specifice. Asta nu înseamnă că toate celelalte probleme care se manifestă la nivel regional nu pot fi uh, abordate și cu fonduri normale, tradiționale. Doi colegi din Polonia au uh, au avut întrebări. Săptămâna viitoare mă duc în Polonia. Uh, va trebui să închei. Uh, dar nu trebuie să considerăm uh, că e ceva ce se impune de la nivel european, ci e o tranziție normală, naturală. Și de asemenea, dacă încercăm să perpetuăm aceste activități și să le păstrăm, să le salvăm, am văzut acest lucru în Grecia, unde au spus, bun, firmele astea pierd bani în fiecare zi, deci trebuie să gestionăm tranziția mai degrabă decât să spunem că putem să ne izolăm față de ea și să schim- oprim schimbarea. Uh, s-a mai făcut asta înainte, această tranziție în mai multe sectoare, naval, oțel și mai departe. E o tranziție inevitabilă. Trebuie să o gestionăm în așa fel încât să nu ne pierdem autonomia energetică și să nu creăm probleme și mai mari pentru oameni și pentru uh, firme și mai am un minut ca să închei. Uh, sunt foarte sensibile față de aspectul egalității de gen. Deci discutăm uh, cu serviciile noastre dacă am putea să introducem și principii legate de egalitate de gen și bugetare, ținând seama de egalitate de gen, dar pe de altă parte n-am vrea să complicăm și mai mult lucrurile. Deci vedem, uh, încercăm să vedem cum putem să introducem cât mai bine acest aspect de egalitate de gen și voi încheia mulțumindu-vă încă o dată și cerându-mi scuze că n-am reușit să răspund chiar la toate întrebările, dar sper că măcar pe temele principale, generale, am reușit să răspund și vom continua să colaborăm. Puteți întotdeauna să contați pe mine și pe disponibilitatea mea de a veni în fața dumneavoastră. N-am spus niciodată că această tranziție o să fie ușoară. Încercăm să o gestionăm cât mai bine posibil și avem o propunere uh, pe, uh, uh și de asemenea suntem dornici să ascultăm uh, propunerile noastre privind acest mecanism de tranziție. Deci vă mulțumesc încă o dată. Madame la... la... Mulțumesc, doamnă comisar, în numele tuturor colegilor. Mulțumesc pentru răspunsurile foarte precise pe care le-ați dat la întrebări la fel de precise. Și, uh, de fapt, așa considerăm noi că trebuie să se desfășoare dialogul uh, între comisia noastră și noastră. Constat că aproape toate întrebările privind fondul de tranziție, justă tranziție, au fost puse. Asta înseamnă că noi, comisia noastră, Comisia Regii, deja suntem uh, foarte angajați față de munca, uh, activitatea noastră legislativă pe acest regulament foarte important. Am avut ocazia să spun că uh, economia europeană și-a avut structura influențată de cărbune de când a început Revoluția Industrială. Și până la urmă și Uniunea Europeană, la momentul creierii, a fost o comunitate a cărbunelui și oțelului. Deci, într-adevăr, acum se propune o revoluție și primim cu multă satisfacție propunerea Comisiei, dar uh, suntem foarte atenți la nevoia de a îmbunătăți această propunere uh, și acesta e sensul acestei dezbateri. Să nu uităm însă și rog interpreții să ne mai acorde două minute. Să nu uităm uh, care sunt mizele la nivelul Consiliului European în acest moment. Uh, de aceea am luat această decizie în reuniunea coordonatorilor de a crește presiunea asupra Consiliului și, de asemenea, spunem Consiliului și sunt convins că împărtășiți părerea mea, Uh, faptul că politica de coeziune nu e o politică a trecutului, nu e o politică depășită, o politică tradițională, între ghilimele. Eu nu văd lucrurile așa. Politica de coeziune este o politică de viitor. Și uh, uh acum, uh, în momentul Brexitului, avem nevoie de, mai mult decât niciodată de coeziune. Dar e una dintre politici care deja Uh, țin seama de provocarea schimbărilor climatice și a, deja am făcut acest lucru și în perioada 2014-2020. Să nu uităm că au fost mobilizate peste 40 de miliarde de euro ca să, uh, asta înainte deja de noul, uh, de pactul ecologic, de Green Deal. Deci suntem mobilizați și suntem complet pregătiți să îmbunătățim și să modernizăm și mai mult această politică, să simplificăm, așa cum a spus colegul Buda, să simplificăm această politică pentru ca plus valoarea sa, care există și care este reală, să fie mai bine percepută și înțeleasă. Și asta aș cere comisiei și vă cere și înscris, doamnă comisar, poate să încercăm să evaluăm, uh, deci pornind de la propunerea finlandeză, președinției finlandeze și să comparăm cu propunerea comisiei, să vedem ce ar însemna concret în ce privește uh, pierderile pe care le-ar putea suferi politica de coeziune. Deci avem nevoie să vedem și niște elemente concrete, dar nu doar de cifre, dacă zicem mai puțin 7% sau mai puțin 10%. Asta